Trebuie să Dear colleagues and guests, in the absence of Mr. I have the honor to... Dragi colegi, în absența domnului Clint, am onoarea să prezidez uh, workshopul de astăzi privind impactul crizei asupra noilor state membre. Mă bucur că avem acest uh, uh, workshop special dedicat acestui subiect, din moment ce economiile central și este europene au fost printre cele mai rău lovite de criză. În același timp, multe dintre discuțiile din Uniunea Europeană în legătură cu măsurile anticriză și strategiile anticriză s-au referit de obicei la statele din zona euro. Însă noi veniți în Uniune sunt chiar și mai vulnerabili și în același timp uh, Tocmai unele dintre aceste state membre care nu sunt în zona euro au avut uh, printre cele mai disciplinate politici fiscale din Europa. Noi, în Parlamentul European, am avut deja o dezbatere în plenară pe un subiect similar legat de cum să relansăm economiile Europei Centrale și de Est. Și acum, vorbind în calitatea mea de membru al Parlamentului European dintr-un nou stat membru, pot să apreciez uh, solidaritatea exprimată de majoritatea colegilor față de noile state membre și vreau să le mulțumesc pentru uh, modul în care înțeleg uh, cât de puternic este impactul uh, crizei asupra economiilor noastre și cât de important este el în ce privește uh, creșterea sustenabilă a acestor țări. Evident, atunci când vine vorba de solidaritate, nu e important dacă e vorba de un stat mai vechi sau mai nou membru, nu trebuie să uităm că fiecare țară trebuie totuși să aibă propria sa responsabilitate de a face reformele necesare și de a respecta criteriile comune pentru Uniunea Monetară. Astăzi, Comisia noastră specială va avea plăcerea să asculte prezentări uh, făcute de o serie de uh, vorbitori distinși. Vom avea două paneluri și fiecare vorbitor va avea câte 10 minute, uh, după care va urma o discuție. Primul panel este dedicat politicilor financiare și monetare. Ar fi trebuit să avem trei vorbitori aici, dar vom avea totuși patru, dar vom avea trei, pentru că al doilea vorbitor, domnul Stanislav Gomulca, este blocat pe aeroportul din Varșovia și, din nefericire, nu va putea ajunge. Totuși ne-a trimis un document de 5 pagini și uh, va fi disponibil să răspundă în scris la orice întrebări vor avea membrii Comisiei. Primul vorbitor va fi domnul Filip Kieremans, uh, șef de unitate la monitorizarea evoluțiilor financiare naționale și finanțare externe DG ECFIN la Comisia Europeană. Vreau să mulțumesc în special Comisiei pentru că a răspuns atât de rapid invitația noastre și pentru că se află astăzi alături de noi. Al doilea vorbitor va fi doamna Caterina Șmicova, director executiv pentru cercetare economică și uh, stabilitate financiară la Banca Națională Cehă și al treilea vorbitor este domnul Jolt Darvaș. Însă, evident, aveți CV-urile detaliate ale tuturor vorbitorilor în uh, documentele pe care le-ați primit. În al doilea panel vom discuta impactul, uh, rolul politicii de coeziune în strategia de ieșire din criză și vorbitorii vor fi domnul Hel și doamna Zuleg. Sunt nerăbdătoare să discutăm uh, implicați, despre implicațiile crizei economice asupra noilor state membre și despre cooperarea monetară în afara zonei euro și mai ales posibilitatea uh, de extindere a zonei euro. Dau cuvântul domnului Kereman pentru a ne prezenta opiniile sale în ce privește impactul uh, crizei asupra țărilor membre în zona euro și țărilor nemembre în zona euro. Vă mulțumesc uh, foarte mult. E o plăcere și o onoare să mă aflu aici ne-ar fi, ar fi fost convenabil să fim invitați mai devreme, dar sper că ne vom descurca și așa și uh, voi încerca să activez uh, prezentarea în PowerPoint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 mesaje pe care vreau să le transmit. După cum veți vedea, nu este o prezentare cuprinzătoare a crizei și a impactului crizei asupra tuturor noilor state membre, însă aș vrea să, vă, să mă concentrez mai degrabă pe câteva chestiuni specifice. Primul lucru pe care doamna președinte l-a menționat este impactul crizei asupra noilor state membre comparat cu vechile state membre și voi intra în detalii aici, după care mă voi concentra pe o politică uh, adoptată de Uniunea Europeană și anume asistența pentru echilibrul uh, plăților, pentru balanța de plăți a statelor membre. Noi considerăm că a fost o reacție, o politică de reacție la criză uh, foarte eficientă. După aceea, băncile străine joacă un rol foarte important în noile state membre. Ele au contribuit la extinderea Uh, economică a acestora, la boomul, dar și la prăbușirea severă de după aceea. Și pentru a lupta cu consecințele acestei situații, am creat o inițiativă de coordonare bancară pentru a ne asigura că băncile care se află în aceste țări rămân acolo, cu alte cuvinte, că banii pe care instituțiile internaționale i-au dat acelei țări nu sunt sco- scoși din țara respectivă de bănci. În al patrulea rând, care este atitudinea Uniunii Europene față de statele din, uh, care nu sunt membre în zona euro? Ce... Deci care sunt uh, problemele și mecanismele care pot ajuta țările din zona euro? Și apoi un ultim punct este o concluzie care se referă la provocările care rămân pentru viitor. Majoritatea statelor membre s-au confruntat cu o cădere economică mai dură și impactul s-a simțit atât uh, pe partea financiară cât și pe cea comercială. Impactul a fost, uh, în general, unul uh, un pic mai întârziat decât în vechile state membre, mai ales în statele baltice, criza totuși s-a produs foarte devreme. O caracteristică specială a impactului crizei asupra noilor state membre este că percepția de risc a crescut față de aceste nouă state și unul dintre motivele pentru care șocul a fost atât de puternic în noile state membre a fost că politicile de, puse la punct pentru a răspunde crize în aceste țări au fost destul de limitate. Și o altă caracteristică specifică este că se produce o corecție severă a prețurilor la imobiliare în statele, noile state membre. Comparativ cu zona euro, declinul economic a fost în general mai mai uh, mic, dar mai, uh, mai larg, a afectat mai multe domenii. Iată câteva dovezi statistice pentru ceea ce tocmai am spus de scăderea în noile state membre De asemenea, puteți vedea că recesiunea este mai uh, dură în noile state membre care dintre noile țări membre a fost cel mai rău afectate? Cele care aveau cele mai mari dezechilibre externe, pentru că se bazau pe importuri de capital pentru a finanța creșterea bazată pe credit. Și atunci când din motive legate de încredere și din cauza faptului că datoriile se acumulau foarte rapid, fluxurile de capital extern au scăzut, ratele de dobândă au crescut uh, brusc și în unele țări au apărut probleme de finanțare, iar uh, comunitatea internațională a trebuit să intervină. Aici uh, avem uh, niște detalii pentru fiecare țară privind impactul și vedem dacă calculăm impactul cumulativ din uh, vârful dezvoltării economice al boomului până la, prim, până la al treilea uh, semestru de anul trecut, pentru care avem încă informații, vedem că PIB-ul s-a redus cel mai mult în statele baltice, în uh, Letonia chiar a fost vorba de o scădere de mai mult de 20% și apoi câteva vechi state membre au avut un impact mult mai slab. Dar merită spus că singura țară care nu a avut o recesiune dură este Polonia. dacă ne uităm la ultimii doi ani, ei au reușit să se mențină pe creștere economică pozitivă. Deci când spunem că noile state membre au suferit mai mult decât cele vechi, trebuie să uh, facem această excepție privind Polonia. O politică foarte importantă pe care aș vrea să mă concentrez se referă la uh, dezvoltarea asistenței uh, de plată și această asistență este în special țintită pentru către țări care nu sunt în zona euro. Există diverse proceduri care trebuie urmate atunci când o țară dorește să obțină această asistență. În primul trebuie să o ceară, evident, și apoi Consiliul uh, European decide cu majoritate calificată, iar Comisia negociază detaliile împrumuturilor și toate condițiile și asta se face în cooperare cu femeiul în ce privește condiționalitățile și uh, implementarea. Acestea se fac așadar împreună cu femeiul, de asemenea și verificarea se face uh, cu femeiul, se organizează misiuni comune în aceste țări. Un plafon de aproximativ 50 de miliarde este disponibil uh, în cadrul acestei facilități, uh, crescut de la 12 miliarde an, acum 2 ani până la acest nivel de 50 de miliarde pe care le avem acum. Doar Ungaria, Letonia și România folosesc în acest moment această facilitate pentru balanța de plăți și aici aveți o prezentare generală a sumelor uh, promise inițial acestor țări, Ungaria 20 de miliarde, deci cam 20% din PIB, Letonia 7 miliarde, o sumă foarte mare, reprezintă 40% din PIB, și România de asemenea 20 de miliarde, un procentaj ceva mai mic decât în cazul Ungariei, pentru că e doar 17% din PIB. Aceste Aceste sume includ și contribuțiile femei. De obicei, contribuția femei este mai mare, cu excepția Letoniei, acolo unde contribuția Uniunii este mai mare. De asemenea, în cazul Letoniei merită spus că există o anumită susținere bilaterală din partea unor țări membre, atât țări din Uniunea Europeană și țări care nu sunt membre în Uniunea Europeană merită atrasă atenția asupra faptului că, de asemenea, Norvegia este în principiu pregătită să ofere Letoniei un împrumut și, de asemenea, merită spus că două noi state membre, din motive de solidaritate și, de asemenea, pentru a arăta că ele nu au probleme și își pot permite să dea bani chiar altora, adică Polonia și Estonia și Republica Cehă. Acum, trec la următorul punct pe care aș vrea să mă concentrez și anume rolul băncilor internaționale, în special în cele trei țări cărora li se acordă ajutor internațional. Aceste țări au fost importante pentru fluxurile de capital care au fost introduse în aceste țări și care au avut o contribuție la dezvoltarea lor, dar, de asemenea, drept consecință a acestor fluxuri rapide de capital, prăbușirea a fost și mai dură în momentul în care acestea au dispărut. Și aici vedeți importanța câtorva dintre grupurile internaționale. Merită spus că, în special, câteva bănci austriece sunt active în regiune, în mai mult de o țară, în câteva țări. De asemenea, băncile grecești sunt active în câteva țări, în Europa de Est, prin contrast, băncile nordice, poate și din motive geografice, nu sunt active decât în Letonia. Așadar, ce este această inițiativă europeană de coordonare bancară? Este un dialog cu băncile din regiune menit să depășească o problemă colectivă de acțiune care ar putea duce la o fugă a banilor, din moment ce interesul colectiv poate fi diferit față de interesul individual al fiecărei bănci și în absența unei informații în legătură cu strategia celorlalte bănci. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toate băncile au interesul, dacă văd că vine o criză, să fugă, să iasă din țara respectivă, să-și repatrieze investițiile, profiturile, înainte ca această criză să înceapă, pentru că o criză de obicei înseamnă deprecierea monedei și atunci, evident, ei ar dori să-și repatrieze fondurile înainte de această depreciere. Asta este interesul individual al unei bănci care trebuie să-și maximizeze profitul. Pe de altă parte, pentru o întreagă comunitate, uh, pentru ca țara respectivă și donatorii internaționali și pentru toate băncile din țara respectivă, Interesul lor este să rămână activi în țara respectivă, pentru că atunci uh, o criză provocată de una dintre aceste bănci nu se va materializa și scopul este să discutăm cu băncile acest lucru, să le informăm și să le convingem să rămână pe piața respectivă, în țara respectivă, uh, datorită faptului că au câștigat foarte mulți bani, acolo au făcut multe profituri. Sigur, țara acum este în criză, dar există lumină la capătul tunelului, deci încercăm să ajungem la o înțelegere comună și să-i convingem că merită să aștepte să depășim aceste dificultăți în țara respectivă și apoi, mai târziu, țara își va relua creșterea economică și vor reapărea și profiturile. Este un gentleman's agreement, pentru că oricum nu se pot aplica controle asupra sau uh, restricții asupra fluxurilor de capital. Suntem în Uniunea Europeană, au cele patru libertăți principale și una dintre ele este evident libertatea fluxurilor de capital și introducerea unor uh, bariere în calea fluxurilor de capital sau un control al fluxului de capital ar fi un semnal prost și ar fi contraproductiv. Așa cum uh, s-a văzut în imaginea anterioară, am discutat doar cu câteva bănci, cu jucătorii principali și nu are niciun rost să inviți toate întreprinderile, toți consumatorii, pentru că s-ar forma un grup mult prea mare pe care nu prea îl poți coordona. Și forma concretă în care această coordonare are loc este printr-o serie de întâlniri care au avut loc uh, la Bruxelles, la Stockholm și de asemenea la Viena. Mi-am uh, depășit timpul. Așadar, voi încerca să închei în cadrul acestor întâlniri. Încercăm să obținem anumite angajamente, angajamente din partea acestor bănci că se vor menține expunerea pe aceste țări și că dacă este nevoie de recapitalizare, ele să facă și acest lucru. Avem întâlniri la nivel de țară și, de asemenea, întâlniri cu toate băncile. Cea mai recentă întâlnire uh, s-a produs chiar vinerea trecută și s-a concentrat pe Bosnia-Herzegovina și Serbia, deci o țară non-EU, dar o țară non-UE, dar Uniunea de asemenea dă totuși bani acestor țări, deci ele fac parte din această inițiativă și următoarea mare reuniune va avea loc la Atena la jumătatea lunii martie. Aveți aici uh, evoluția expunerii uh, băncilor și ce aș vrea să spun aici este că Uh, prin această inițiativă de coordonare și, de asemenea, prin simpla prezența acestor țări în noile state membre, ele, aceste țări, au reușit să depășească criza pentru că băncile străine s-au asigurat că subsidiarele lor au fost recapitalizate și și-au menținut expunerea pe țările respective, iar uh, Consecința este că, din punct de vedere oficial, deci din punct de vedere al fondurilor publice, acestea au fost mai puțin necesare decât în zona euro. Și vedeți diferența. În zona euro, uh, oferirea de garanții și de recapitalizare din partea autorităților a fost mult mai mare decât în noile state membre. Asta se datorează în parte faptului că uh, în noile state membre criza a fost mai puțin dură, dar de asemenea și pentru că băncile străine, în general, și-au uh, păstrat expunerile și și-au făcut treaba. Apoi, am câteva imagini în legătură cu rolul Uniunii Europene și mecanismele de asistență. Trebuie să mă opresc. În regulă. Atunci voi trece peste toate acestea. Mă sigur că vor fi întrebări despre Grecia, spune doamna președinte, da, și atunci pot arăta imagine. Concluzia este că Uniunea a contribuit într-un mod pozitiv, dar că rămân uh, multe provocări. Președintele, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Este o prezentare foarte interesantă, dar sunt sigur că vor fi multe întrebări, vor exista multe întrebări. Acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Șmitcova, care ne va împărtăși ideile sale despre statele care nu sunt în zona euro și diferențele dintre acestea dintr-o perspectivă a unei bănci centrale. Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați invitat la acest atelier foarte interesant. Aș dori să vă transmit uh, trei mesaje în prezentarea mea destul de diferite de ceea ce a spus Filip, deci probabil că vom avea niște discuții la sfârșit Atât noile state membre, cât și vecile, vechile state membre sunt un grup eterogen, așa încât nu se poate vorbi despre grupul noilor state membre ca un grup omogen. Statele, în al doilea rând, statele care au fost afectate cel mai dur de criză au fost statele în care uh, efectul de stabilizare nu a fost prezent. Deci nu a fost niciodată un Uh, singur factor. Un al treilea mesaj ar fi că există provocări în viitor pentru că nu putem să uh, eliminăm foarte ușor acești factori. Este vorba de probleme complexe care necesită politici, politici complexe. Primul mesaj primești, prime, privește eterogenitatea grupurilor de state membre. Ni se pare nouă că statele membre noi au fost uh, afectate mai grav decât vechile state membre pentru că putem să numărăm mai multe state cu uh, date roșii pe acest slide. Para roșii arată statele care au pierdut mai mult de 5% din PIB în 2009. Cu toate acestea, unele din aceste state sunt foarte mici și uh, avem și Polonia, după cum a spune, spus Filip, care a fost fiecare stat, singurul stat uh, european care a avut o creștere. Deci, dacă comparăm mediile între noile state membre și vechile state membre, vedem că populația din aceste grupuri a fost afectată în mod foarte asemănător de către criză, de criză. Deci creșterea pe pierderea pe cap de locuitor a fost asemănătoare în statele membre vechi și cele noi. Nu trebuie să ne gândim că uh, situația din statele baltice este una tipică de, pentru toate noile state membre. Primul meu mesaj este să fim precauți atunci când uh, spunem că toate statele membre au fost afectate la fel Eh, bineînțeles că eh, între noile state membre crește riscul de contagiune. Eh, se crește acest sentiment către, stat, către piață, există tendința de a se retrage fondurile din noile state membre, ceea ce nu este de dorit ar trebui să uh, vorbim despre grupuri sau subgrupuri de state membre. Noi. Motivele etero... caracterului heterogen uh, țin de mai multe lucruri. Există factori macroeconomici, au fost uh, mari debitori care au avut uh, un rol și printre factorii macroeconomici macroeconomici, îi menționez pe mari debitori care au fost mai vulnerabili, însă nu toate statele membre noi sunt mari debitori și de asemenea statele cu uh, preț, cu o rată fixă a schimbului valutar au avut o uh, prestație mai bună decât cele cu o rată variabilă, pentru că au fost mai expuse Uh, decât uh, de expuse supraevaluării pe piața imobiliară. De asemenea, uh, a contat și dacă depunerile erau făcute în monedă locală sau în valută străină. Majoritatea acestor țări nu au depins de fluxurile transfrontaliere, deci acolo unde depunerile erau făcute în special în moneda națională, în Cehoslovacia, în Slovacia sau Republica Cehă, așa s-a întâmplat. Al doilea factor de stabilitate financiară este dacă moneda internă și politica macroeconomică au fost uh, credibile. Am aici mai multe panouri care vă arată acest, acești factori care au fost diferiți în diverse țări. Există statele cu uh, o rată variabilă pe partea dreaptă și la stânga statele care aveau o rată fixă minimă. și statele cu uh, o rată minimă au depășit lim- limita de siguranță, 60% din PIB. Uh, la fel s-a întâmplat și la prețurile pentru imobiliare. Nu este adevărat că în toate statele membre au existat supraevaluări ale pieței imobiliare. Acolo unde exista un nivel minim și economia era mai puțin flexibilă, creșterea de piață, supraevaluarea pe piață a fost mai pronunțată. În cele curate variabilă, efectul supraevaluării a fost mai redus. De asemenea, și câteva state membre vechi s-au confruntat cu prețuri mari la uh, imobile și au, erau debitori neții la nivel extern. Deci noile state membre nu au fost singurele care au fost afectate de criză. În ceea ce privește factorii de stabilitate financiară, cel mai important indicator, după părerea mea, este rata uh, creditelor față de depuneri. Vedeți că există o diferență între primii 25% și cei 75% din statele membre. Unele state membre, cum ar fi Republica Cehă și Slovacia, au creat mai multe depuneri decât aveau nevoie pentru împrumuturi și un grup mare de state membre care au fost comparate cu una, care pot fi comparate cu un alt grup, Polonia, Bulgaria, și alte state care nu au putut genera suficiente depuneri. Statele care au fost, care au economisit mai bun, mai mult, au avut o prestanță mai bună decât cele care au acordat mai multe credite. După cum am menționat, eh, credibilitatea eh, monedei interne a fost vitală în timpul crizei. Aici se poate uh, vedea expunerea la risc pentru împrumuturile în monedă, în valută externă. În Republica Cehă și în Slovacia nu s-au făcut împrumuturi în valută deloc, ceea ce nu s-a întâmplat în câteva din vechile state membre, cum ar fi Austria. Ei, au existat și state în care uh, oamenii au preferat să nu își păsteze economiile în moneda națională, aceste state au fost mai expuse crize, cum ar fi Ungaria. Acest lucru ne arată că statele au fost mai vulnerabile pentru că au fost expuși, expuse riscului ratei de schimb extern. Sar peste slide-ul următor și ajungem la ultima imagine care ne arată rata uh, poziției externe, poziției externe nete a băncilor raportate la PIB. Liniile orizontale v arată unde se află reperele din zona euro. Unele state sunt comparabile din punct de vedere al expunerii la risc al uh, sectorului bancar. Unele din uh, statele din unele din noile state membre au fost foarte expuse riscului de schimb extern, uh, statele Baltice, România și Ungaria, însă altfel celelalte state noi membre au fost foarte comparabile cu uh, prestația zonei euro. Ce este interesant aici este că expunerea la uh, riscul de rate de schimb nu pare să fie corelată cu prezența băncilor străine statele unde există o creștere, Republica Cehă și Slovacia, au reușit să își mențină o poziție bună a sectorului bancar față de celelalte state. Deci nu mi se pare că uh, posesia externă a băncilor afectează în vreun fel expunerea la risc uh, în legătură cu rata de schimb externă. Uh, Lecțiile din aceste grafice ar fi următoarele. În statele membre ale Uniunii Euro- Europene, vechi sau noi, uh, politicile macroeconomice bune și credibile au ajutat, uh, printre acestea fiind datorii scăzute și o expunere la uh, împrumuturile externe scăzută. De asemenea, uh, gestionarea bună a sectorului bancar a fost foarte importantă, fie că era uh, deținută intern sau extern. Nu au existat expuneri la risc în legătură cu prețurile la imobiliare. Aceste state au reușit să treacă peste uh, criză cu costuri mai mici. Provocările pe care le-am menționat sunt, bineînțeles, lucruri ce țin de politici, care nu pot să fie rezolvate foarte ușor, primele provocări în legătură cu uh, împiedicarea unei, uh, unui dezechilibru de plăți este să se evite uh, rata fixă a rata fixă de schimb este o problemă de politică ce este destul de greu de gestionat. Există și un rol de supraveghere al sectorului financiar care trebuie să uh, negociere cu negocieze cu băncile ca să includă riscul macroeconomic în sistemul de gestionare pentru ca riscul de uh, riscul valutar să nu apară în timp de criză. S-au menționat și problemele de credibilitate. Este important să avem instrumente pentru a reduce uh, uh, efectele negative ale unei panici. Există de asemenea și uh, beneficii pentru uh, utilizatorii de monedă euro. De asemenea, există provocările care sunt impuse de către uh, pachetele de uh, redresare fiscală. Aici am, s-a încercat să se lupte împotriva recesiunii cu injecții fiscale de capital și aceste lucruri sunt s-ar putea să fie o provocare pentru statele care nu sunt membre ale zonei euro. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamna Șmitcova. Acum domnul Darvas ne va prezenta opiniile sale în legătură cu uh, poziția macroeconomică. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt de acord cu multe, multe dintre cele spuse de antevorbitorii mei. Așadar, am să încerc să nu repet aceste elemente. Și am să, vă mă, am să mă refer la niște aspecte oarecum diferite. În primul rând, ambii antevorbitori au spus că țările din, că noile state membre dar în general zona central și este europeană a fost afectată cel mai puternic de către criză față de toate regiunile lumii. Este foarte important de asemenea să subliniem faptul că problemele crizelor trecute, cum ar fi destabilizarea monedelor și uh, uh, colapsul sistemelor bancare, cum s-a întâmplat în Argentina uh, în trecut, acestea au fost până în momentul de față evitate. Uh, și, într-adevăr, există un, um, o mare eterogenitate în felul în care au fost afectate statele membre. Am auzit acum uh, despre modul în care a scăzut PIB-ul în multe state membre, eu am folosit un indicator diferit pentru a măsura impactul crizei, pentru că ce contează este cum arăta lumea înainte de criză și cum a schimbat criza uh, Uh, lumea, cum a creat o nouă traiectorie de creștere. Diferența între cele două traiectorii indică impactul crizei. Dacă cineva uh, primea un, avea un anumit venit înainte, uh, devine șomer și după o anumită perioadă de timp în care primește ajutor de șomaj, acesta scade din cauza scăderii din cauza creșterii prețurilor și atunci persoana respectivă este mult mai puternic afectată decât ar fi fost înainte. Aici puteți să vedeți modalitatea de măsurare a crizei. o să oarecum uh, similară imaginea cu ce ați văzut până acum, dar și diferită. Cu portocaliu vedeți 5 uh, state membre, uh, noile state membre cu portocaliu galben, sunt de acord cu ceea ce a spus uh, doamna Șmitcova despre zona centrală și este europeană. Uh, și dacă vă uitați la aceste culori, așadar cu galben vedeți noile state membre, cu albastru vedeți uh, vechile state membre, cele 15, și cu roșu alte țări, uh, și respectiv regiuni, uh, Statele Unite, Africa, în Asia, America Latină precum și China. Și există, uh, dacă vedeți în partea de sus, Irlanda este cu albastru, care a fost uh, afectată foarte puternic de către criză. Uh, țările baltice sunt în capul listei, au fost afectate cel mai puternic. Nivelul PIB-ului a scăzut cu 30-40% față de perioada dinainte de criză, așadar un impact absolut uriaș. Apoi urmează următoarele noi state membre, cu excepția Ciprului și Maltei, care sunt foarte mici și nu au uh, uh, un model de uh, comerț foarte integrat cu restul Europei. Și, de asemenea, Polonia, care face excepție. Dar uh, toate statele membre au fost uh, afectate foarte puternic. Ce uh, explică divergența între modul în care au fost ele afectate. În primul rând, după cum s-a spus, uh, un element important este faptul că multe state se bazau pe influxurile de capital străin. Dați-mi voie să vă arăt un grafic. Aici vedeți modul în care uh, influxurile de capital vin către Europa Centrală și de Est. Cu roșu vedeți uh, totalul influxurilor și uh, cu albastru și mov și verde componența lor. De la începutul anilor 2000 există o creștere masivă a influxurilor de capital în regiune, a trecut de 10% din PIB-ul regiunii, ceea ce înseamnă foarte mulți bani, și ca răspuns la criză a scăzut la zero. Așadar, uh, nu, mai, nu, mai, nu au mai existat influxuri de capital, în unele țări uh, au existat scurgeri de capital, mesajul foarte clar al acestei imagini este că influxurile de capital s-au oprit brusc. Întrebarea este, care este motivul uh, acestor uh, influxuri, influxuri și care a fost motivul opririi bruște a lor? Sunt de acord cu antevorbitorii că, într-adevăr, politicile naționale au jucat un rol foarte important unde, de exemplu, în cele trei state baltice uh, s-a menținut uh, politica de fixare a cursului de schimb și nimeni nu le-a uh, sugerat de la începutul anilor 2000 să își modifice această politică. De asemenea, există o inflație ridicată într-un mediu în care uh, rata dobânzii reală era negativă, așadar uh, era sub creșterea prețurilor și țara mea, Ungaria, a făcut uh, greșeli uh, majore în politica sa fiscală cu mulți ani înainte de criză au început, în momentul în care în Europa lucrurile mergeau foarte bine. Guvernul Ungariei a acumulat un deficit bugetar uh, uriaș, ceea ce este inacceptabil. Într-adevăr, au existat niște greșeli de politică în anumite țări, mesajul principal fiind acela că integrarea europeană în sine a uh, fost un stimulant foarte puternic pentru influxurile de capital și, de asemenea, pentru creșterea vulnerabilităților. Deci dacă privim în urmă, încercând să găsim motivele care ar putea să explice uh, dependența uh, anumitor state de influxurile de capital, există și motive interne, politici interne, după cum v-am spus, dar de asemenea și procesul de integrare europeană care a avut uh, în uh, centrul său integrarea uh, economică și financiară și care a contribuit la suferința actuală a acestor țări. Așadar, aș, responsabilitatea pentru aceste vulnerabilități este una care se împarte între actori. În al doilea rând, toate aceste state erau foarte dependente de comerțul extern, în anumite țări ca Slovacia, mai mult de o, un sfert din exporturi erau automobile, iar industria aceasta a fost cea mai puternic afectată de către criză și de aceea Slovacia în întregime a fost afectată foarte puternic. Multe dintre state au uh, fost afectate de uh, scurgerile de forță de muncă către statele vestice și, pe de o parte, viramentele făcute din străinătate de către acești lucrători migranți uh, susțineau economiile țărilor respective. Iar în momentul în care au uh, scăzut aceste viramente, uh, deficitul bugetar, deficitul de cont curent nu a mai putut fi finanțat. Așadar, există vulnerabilități, au existat diferite vulnerabilități care ar trebui să fie împărțite să fie suportate și de către țările din uh, Europa Centrală și de Est și de cele din Vest. După cum am spus, grupul statelor din Europa Centrală și de Est nu este un grup omogen. Există, de fapt, două subgrupuri și aș dori să adaug faptul că există o diferență semnificativă în ceea ce privește balanța comercială în cele două grupuri. Pentru că în Europa Centrală și de Est, uh, deficitele de cont curent sunt pe la 5-6-7%, dar uh, problema uh, era cu balanța comercială. Aceste state nu, nu exportau la fel de mult ca cât importau. Și dacă ne uităm la celelalte țări, la țările baltice și la Bulgaria și România, vedem o tendință de deteriorare a balanței comerciale, ceea ce înseamnă că modelul de creștere al acestor țări era unul nesustenabil, în timp ce pentru restul statelor din Europa Centrală și de Est, da, erau dependențe, dependente de influxurile de capital, deci vulnerabile, dar, pe de altă parte, aveau uh, o balanță comercială uh, durabilă. În ceea ce privește statele baltice, România și Bulgaria, mm, mi se pare că există niște semne de întrebare importante în ceea ce privește creșterea viitoare. Ce explică așadar faptul că s-au evitat problemele grave din uh, crizele trecute? În primul rând, a existat un răspuns internațional coordonat, foarte puternic, uh, s-au acordat credite anumitor țări, Europa de Vest și-a acceptat responsabilitatea și a fost pregătită să acționeze, să intervină unde a fost necesar. De asemenea, uh, s-au făcut plăți, plăți în avans din uh, fondurile structurale și de coeziune. Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și-au uh, extins activitatea în mod semnificativ. Deci, la nivel internațional s-au făcut foarte multe pentru a oferi sprijin țărilor afectate. De asemenea, după cum a spus colega mea din Cehia, sistemul uh, bancar este unul mult mai, uh, era mult mai stabil și mult mai puțin vulnerabil decât în uh, alte zone și alte timpuri, cum a fost situația din Asia în anii 90. De asemenea, prezența băncilor străine a fost foarte importantă și faptul că ele au rămas angajate față de această regiune, menționez doar inițiativa de la Viena și uh, Banca Centrală Europeană a uh, oferit lichiditate pentru băncile din Europa Centrală și de Est cu angajamentul foarte semnificativ al statelor din Uniunea Europeană pentru ca uh, marile bănci din uh, Europa de Vest să își susțină filialele din uh, zona uh, centrală și de Est. Iar eu sunt cetățen, cetățean dintr-un nou stat membru și apreciez modul în care statul din care vin eu și alte state au fost sprijinite. Pe de altă parte, există și niște semne de întrebare și niște riscuri. În primul rând, rolul băncilor străine. Acestea sunt foarte importante, uh, au contribuit la creșterea economică de dinainte de criză, au adus uh, noi tehnologii moderne în uh, Uh, noile state membre care au ajutat aceste state să dezvolte un sistem bancar um, bine pus la punct. Pe de altă parte, însă, ele au contribuit de asemenea la um, vulnerabilitățile care au crescut treptat până când a izbucnit criza. Um, am văzut cum au crescut prețurile uh, imobiliare în statele baltice cu 50-60% pe an, uh, uh, o astfel de supraevaluare a pieței imobiliare este clar uh, o problemă și în același timp uh, nu uh, ar trebui să ne mire faptul că o astfel de supraevaluare a dus la un dezastru. În Letonia, de exemplu, uh, după criză, prețurile au scăzut cu vreo 60%, deci mai mult de două treimi din prețurile imobilelor au, uh, au uh, dispărut, practic. Uh, Motivul pentru supraevaluarea imobiliară este legată parțial de politici, pentru că în statele baltice um, există astfel de politici imobiliare, dar de asemenea se datorează și um, comportamentului de creditare agresivă practicat de băncile externe. O altă chestiune este foarte importantă, și anume viitorul. Eu sunt foarte sceptic în ceea ce privește și, și mă tem foarte mult că procesul de uh, reducere a expunerii de capital a băncilor va avea un impact serios asupra noilor statele membre. Multe bănci din regiune și-au dat seama că uh, noile state membre riscul este mult mai mare decât era înainte și uh, chiar dacă nu se retrag din aceste uh, țări, cum a spus și Filip, nu se retrag de pe aceste piețe, însă um, își vor uh, reduce creditele pe viitor și acest lucru mi se pare problematic. În ceea ce privește rolul Băncii Centrale Europene, după cum am spus, a oferit asistență directă, dar a fost surprinzător faptul că Banca Centrală Europeană a oferit acorduri de tip swap um, de Danemarce și Suediei, dar nu și altor țări din Uniunea Europeană. Și nu înțeleg de ce ar trebui să existe o diferență între uh, state. Nu, eu nu, unul nu reușesc să înțeleg. Dar vreau să trec peste această parte și să uh, vă vorbesc puțin despre viitorul uh, zonei uh, euro și a um, impactului asupra acesteia. În primul rând, Estonia. Estonia uh, este o țară în care PIB-ul a, crescut, a scăzut cu 20% într-o perioadă de 2 ani. Um, dacă vă uitați la modul în care am măsurat criza, nivelul PIB-ului a scăzut cu mai mult de 30%. În același timp, Estonia și-a păstrat deficitul bugetar la 3%. Gândiți-vă la statele din Europa vestică, unde impactul a fost mult mai uh, redus și totuși deficitele bugetare au crescut foarte mult. Așadar, Estonia este un caz remarcabil, are uh, șanse bune să adere la zona euro și probabil că candidatura sa va fi bine primită. Pe de altă parte, uh, Trebuie de asemenea să um, îndeplinească și criteria, criteriul durabilității, care până acum uh, a fost evaluat destul de vag. Uh, trebuie să vedem cum vor evalua Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană pe viitor acest criteriu. Sper că evaluarea va fi favorabilă. Așadar, sper că Estonia va reuși să intre în zona euro. În ceea ce privește celelalte țări, cred că șansele de a intra în zona euro au fost uh, reduse substanțial de către criză. Să ne uităm, de exemplu, la Grecia și la Spania și Irlanda. Grecia a supus acum zona euro la un test foarte serios în Uh, toată lumea a fost surprinsă că un stat din zona euro va putea, ar putea să ajungă într-o astfel de situație și să afecteze întreaga zonă. Decidenții politici europeni ar putea să spună avem destule probleme acum în zona euro, uh, nu mai vrem să invităm noi membri. Dar toate statele membre noi, cu excepția Ungariei, au fost uh, au avut o politică foarte diferită față de cea a Greciei, politică fiscală. Pentru că există um, state în care deficitele sunt mult mai mici, după cum vă spuneam, vedeam exemplul Estoniei, cu toate că uh, scăderea PIB-ului a fost foarte importantă. Așadar, întrebarea crucială este care va fi atitudinea față de intenția uh, unor noi state membre de a adera la zona euro. Eu cred că criza și impactul uh, asupra țărilor ca Grecia, Spania va uh, scădea dorința de a invita noi state membre în zona euro. În 2010-2011, niciuna dintre zonele din, uh, din statele din zona euro vor, niciuna nu vor respecta toate criteriile de la Maastricht, însă toate țările care candidează la aderarea la zona euro trebuie să le respecte. Deci situația este uh, surprinzătoare. Unele state au economii foarte flexibile și ar putea să aibă șanse bune să funcționeze bine, să se integreze bine în zona euro. Uh, în Polonia, de exemplu, am văzut, uh, au uh, o politică a ratei cursului de schimb foarte, foarte bună, deci ar putea să adere la, la zona euro, dar temerea mea este că um, criza a redus șansele acestor state de a uh, se alătura zonei euro. Mulțumesc, mulțumesc domnule Darvas. Avem acum aproximativ o oră pentru întrebări și răspunsuri. Haideți să uh, adresăm trei întrebări și apoi să avem răspunsurile. Vă rog să menționați cui adresați întrebarea, domnul Solojan. Uh, thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am o întrebare pentru domnul Kenemen. Știți, România a intrat în Uniunea Europeană și una dintre condiții a fost liberalizarea contului de uh, capital. Asta a fost una dintre precondițiile aderării. Și apoi, lună după lună, an după an, am văzut o creștere rapidă a datoriei externe pe termen scurt. Și această datorie pe termen scurt a fost alimentată de bănci, de companii transnaționale și înainte de criză, această datorie externă pe termen scurt era aproape egală cu rezervele internaționale de valut, rezervele de valută ale României. Acesta a fost și situația în Corea de Sud atunci când Corea de Sud a avut probleme. Și întrebarea mea este, atunci când vezi că există o tendință de acest tip în ce privește uh, datoria pe termen scurt, nu poți să o blochezi din cauza principiului uh, lib, uh, circulării uh, libera a capitalului Uniunea Europeană, dar trebuie să iei măsuri ca să stopeze această tendință negativă în cazul României, cum a fost. Deci ce credeți noastră pe această chestiune? Vă mulțumesc. Doamna Pervanș Beres, aveți o întrebare? Nu? Doamna Iori? Thank you very much, Madam Chair. Um... Mulțumesc foarte mult. És az előadóknak a nagyon érdekes... Vă mulțumesc pentru ocazia de a pune o întrebare și pentru ideile foarte interesante ale vorbitorilor. În primul rând îi sunt recunoscătoare doamnei Șmitcova uh, pentru ce a spus, un lucru foarte important uh, tuturor, uh, pentru toți, și anume că nu poți generaliza și nu poți trata cu aceeași măsură țările din zona euro și din afara zonei euro, pentru că ele sunt diferite. Și asta e principala lecție pe care trebuie să o învățăm, și anume politicile guvernamentale ale unei țări influențează, determină situația țării respective și sunt traiectorii diferite Așadar, n-ar trebui să generalizăm și să tratăm fiecare țară în parte conform uh, meritelor sale. Al doilea comentariu uh, pe care l-am este că, totuși, anumite uh, învățăminte generale se pot trage, ce anume că țările mici cu economii deschise, pentru că nu vorbim de țări mici ca atare, Polonia e o țară destul de mare, de exemplu. Dar aceste țări depind în mare măsură de finanțare străină și sunt foarte vulnerabile, tocmai din cauza faptului că sunt în afara zonei euro. Este o contradicție foarte interesantă din punctul meu de vedere, și anume faptul că țările care au intrat în 2004 în Uniune s-au angajat ca mai devreme sau mai târziu să intre în zona euro. Deci suntem uh, forțați să avem politici economice care mai devreme sau mai târziu ar trebui să ne ducă în zona euro. Pe de parte, există intenții în Uniunea Europeană de a instituționaliza uh, zona euro, de a o face mai puternică și tratatul de la Lisabona reprezintă un astfel de pas, dar vreau să vă avertizez împotriva acestei idei, pentru că asta va uh, pune și mai multe piedici uh, țărilor din afara zonei în eforturile lor de a se integra în această zonă. Aș vrea să știu opinia noastră în legătură cu această contradicție. În al treilea rând, uh, vreau să mă refer la responsabilitatea uh, guvernelor. Pentru că acum se vorbește de Grecia, dar mai devreme, mai de mult, Ungaria era în situația uh, Greciei și uh, dacă nu umbli la, dacă nu faptul că uh, statisticile au fost coafate, să spunem așa, au a dus uh, la mari probleme, pentru că, uh, bine, acum se vorbește de Grecia, dar și situația Ungariei a fost similară. Pe de altă parte, uh, iată care este situația Poloniei. Și Polonia, de exemplu, deși este o țară nouă membră și ea, are în continuare creștere economică și a reușit să evite criza, deși a pornit de la același punct cu Ungaria. ar trebui să ne uităm mai atent la posibilitățile oferite de fondurile Uniunii Europene, uh, să vedem ce țări pot folosi programul european de refacere economică. Ungaria și-a folosit toate fondurile, a intrat pe roșu, ca să spunem așa, a acumulat deficite în perioade de prosperitate economică și după aceea când a mai lovit și criza, n-a mai putut folosi fonduri din planul de recuperare, de refacere economică, fonduri menite așadar să restarteze economia. Și aici e problema. De aceea Ungaria va avea creștere negativă și anul acesta, pentru că nu mai avem niciun mijloc de a revitaliza economia. Pentru că am folosit aceste resurse în avans. Un alt comentariu în legătură cu activitățile băncilor străine. Nimeni nu pune la îndoială nevoia implicării băncilor străine și faptul că sunt un, uh, a adus o mare contribuție la dezvoltarea și creșterea economică a Europei Centrale și de Est. Dar, într-o singură lună, acestea au scos numai din Ungaria 3 miliarde de euro. Preș- și aici vreau să pun o întrebare. Se observă faptul că băncile străine pot contribui și la vulnerabilitatea economiilor. Uniunea este pe cale să redacteze noi reglementări financiare și aici mă întorc spre reprezentantul Comisiei. Țineți cont de impactul uh, acestor uh, reglementări, noi reglementări financiare asupra, financiare asupra noilor state membre, pentru că dacă creșteți uh, cerințele de capital ale băncilor, atunci acele bănci care n-au primit injecții de capital n-ar fi ele puse într-o situație dezavantajoasă din punct de vedere competitiv, pentru că ele nu vor fi uh, capabile să-și crească rezervele de capital. Asta, evident, va avea un impact asupra capacității lor de a împrumuta bani și, în fine, un impact negativ asupra situației IMM-urilor din țările respective. Deci faceți, cu alte cuvinte, studii de impact, încercați să predic, preziceți ce se va întâmpla în Europa Centrală și Dest. Mulțumesc, spune președinte, vă rog să nu interveniți mai mult de două, trei minute ca să aibă toată lumea timp să intervină. Și ultimul reprezentant PP, doamna Danuta Hubner. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări. Una legată de sectorul bancar, aș vrea, cred că domnul Keremans ar putea să-mi răspundă uh, la următoarea întrebare. În ce măsură, după toate studiile și analizele pe care le-a făcut Comisia, în ce măsură credeți că criza a subminat capacitatea sectorului bancar de a relua creditarea și care e situația actuală în uh, bilanțe, bilanțurile contabile ale, noilor, ale băncilor din noile state membre. Care e evaluarea noastră privind uh, dimensiunile procesului de ajustare a sectorului bancar, deci recapitalizare, restructurare și așa mai departe? Uh, cum vedeți acest proces de ajustare în sectorul bancar? Este nevoie și cât de mare față de UE 15? Și a doua întrebare, poate pentru doamna Șmitcova. Ați spus că dacă comparăm uh, țările care au o monedă flotantă cu țările care au o monedă uh, uh, legată de euro sau sunt în zona euro. Puteți faceți un comentariu, puteți compara țările euro cu țările non-euro și vedeți vreun impact asupra faptului că o anumită țară e membră în zona euro din punct de vedere al stabilității economice și a rezistenței la criză, deci ajută zona euro la asta? Uh, Mulțumesc, domnule Kermans. Cred că cealaltă întrebare a fost pentru noastră. Haideți să începem cu noastră, așadar. Mulțumesc. O să încerc să răspund la întrebări în ordinea în care mi-au fost puse. Mai întâi, întrebarea domnului Estolojan. în ce privește uh, fluxurile de capital pe termen scurt, cazul României, dar și altor țări, și de ce în aceste circunstanțe să păstrăm acest fetiș al liberei uh, circulației a capitalului? Cred că e o întrebare foarte bună, nu doar uh, în Uniunea Europeană, dar și la femei s-a reinvocat uneori uh, reintroducerea unor piedici în calea fluxurilor de capital, pe termen scurt, evident, pentru a controla efectele negative ale acestor fluxuri de capital speculativ pe termen scurt. Până la urmă nu s-a făcut însă această reintroducere a sistemelor de control. Primul motiv este că ele pot fi evitate, aceste blocaje de capital. Și acesta este principalul motiv pentru care nu s-au introdus. În al doilea rând, uneori dai eh, semnalul că țara are niște probleme care nu pot fi rezolvate cu măsuri mai ortodoxe, cu măsuri de piață, în momentul în care invoci astfel de blocaje ale fluxurilor de capital. Deci ai da un semnal care ar distorsiona funcționarea normală a piețelor și teama este de a avea o proastă alocare a resurselor în momentul în care introduci restricții la fluxurile de capital. În al treilea rând, atunci care e alternativa? Adesea, politica monetară nu e foarte eficientă în aceste cazuri, pentru că, de obicei, fluxurile masive de capital duc și la supraîncălzirea economiei, deci inflație, creștere și mai mare a ratei uh, dobânzii și așa mai departe. Și atunci, ce trebuie să faci este să uh, face o politică fiscală mai dură și sigur că asta e dificil, pentru că asta depinde de politicieni care au nevoie de voturi și asta poate duce la probleme din partea electoratului. Deci e o situație dificilă. Până, până acum uh, s-a încercat evitarea controlului de capital și uh, Problema a fost dificilă în unele țări pentru că nu s-a putut ajunge la o politică fiscală mai uh, dură, mai uh, strictă. Apoi, uh, m-aș opri aici cu acest răspuns și m-aș uh, aș răspunde uh, întrebării uh, din uh, partea parlamentarului maghiar. A, nu, a, nu. Dar nu mi-a fost adresată mie întrebarea, de fapt, decât una dintre ele. Am ascultat traducerea în engleză Și dacă am înțeles corect întrebarea, a fost care este impactul noilor reglementări financiare care sunt în pregătire. Dacă am înțeles întrebarea corect, uh, probabil că noastră susțineți ideea unor, uh, unor scheme de evaluare a riscului mai stricte, și cerințe de capital mai mari care vor duce la dificultăți mai mari pentru că băncile nu vor mai avea suficienți bani să dea împrumuturi și sigur asta va afecta toată economia și IMM-urile. Suntem conștienți de aceste probleme și asta e întrebarea cea mai delicată în acest moment. Bun, a, a fost această criză financiară, după care s-a produs uh, o, care este, a fost cauzată de speculație și trebuie să reglementezi acest lucru. Și dacă vrei să eviți ideea de a impune control asupra fluxurilor de capital, atunci nu-ți uh, mai rămâne decât soluția aceasta să ceri băncilor să facă provizioane de capital mai mari. Deci nu doar uh, cerința de la 8%, cerința bazelor, oricum multe țări sunt peste nivelul ăsta și sunt minime care trec cu mult de 8% din capital. Dar trebuie să faci asta ca să reglementezi sistemul bancar. Pe de altă parte, aceste măsuri trebuie uneori implementate și acum există un risc economic, este o situație economică riscantă, deci credem că este un echilibru foarte delicat aici. La fel am discutat rolul uh, băncii centrale europene care a injectat lichidități în piață, în economie, masiv, pentru că băncile nu mai aveau încredere, încredere una în cealaltă și atunci banii au trebuit să vină de la BCE. Da, banii ăștia la un vor trebui retrași din sistem. Ideal, noi sperăm ca ei să fie folosiți pentru împrumuturi. Dar economia este în contracție. Nu există oportunități de împrumut. Deci banii aceștia cumva trebuie retrași, dar nu prea devreme, pentru că atunci ai uh, opri uh, refacerea economiei, relansarea economică. Și apoi, doamna Hubner din Polonia a avut o întrebare. Sunt sigur că sunteți din Polonia pentru că ați fost comisar întrebarea în legătură cu nevoia de restructurare a sistemului bancar și care, care este perspectiva în acest sens. E mai degrabă o întrebare legată de chestiuni de concurență. Pentru că, într-adevăr, unele bănci au primit uh, foarte multe ajutoare de stat. Nu atât în Polonia, una dintre puținele țări unde nu s-a produs prea multă intervenție din partea statului, ci în țări cum ar fi Letonia sau în uh, Ungaria cu cazul OTP, uh, guvernul a trebuit să ajute aceste bănci pentru a evita o situație dificilă și a fost nevoie și de asistență la nivel internațional. Aceste bănci, evident, au trebuit să se restructureze, să-și reducă activitățile, pentru că întreaga filozofie este că ajutorul de stat nu poate fi folosit pentru a-ți extinde cota de piață pe seama competitorilor care nu au primit aceste ajutoare de stat. Și ăsta este un proces dificil și în procedura de restructurare, într-adevăr, aceste bănci, în mod specific, nu vor contribui atât de mult la relansarea economică. Este corect, însă există acest principiu general și anume să avem condiții egale pe piață pentru toți și aceste bănci care au primit ajutor de stat trebuie să se restructureze și asta durează un pic și trebuie să plătească, să ramburseze ajutorul de stat într-o perioadă de 5 ani de obicei și după aceea pot din nou să-și extindă activitățile. Deci, acestea au fost, cred, întrebările la care trebuie să răspund eu. Doamna Șmicova. Voi începe cu comentariul în legătură cu mărimea statelor. Bineînțeles că dimensiunea statului este un factor care nu a fost menționat explicit în timpul prezentării și acest lucru contează, însă pe de altă parte, de exemplu, Slovacia și Republica Cehă nu sunt state mari. Sunt state mici și au reușit să se descurce în timpul crizei destul de bine. Așadar, mi se pare că există câțiva factori, doi factori menționați de antevorbitorii mei, care contează mai mult decât dimensiunea statului. Și anume, dacă statul respectiv este capabil să atragă suficiente depuneri locale, interne. Dacă acest lucru există, atunci nu contează dimensiunea statului respectiv. Și acest lucru depinde de credibilitatea politicilor interne și de istoria acestor politici chiar în ultimii 50 de ani, de exemplu. Acest lucru nu poate fi schimbat foarte ușor și ține de situația individuală a fiecărui stat. De asemenea, există și obiectivul investițiilor externe directe. Acest lucru extinde capacitatea de export a economiei, chiar dacă statul este mic, poate să genereze suficient venit la export pentru a se finanța. Însă dacă acest venit merge în domeniul imobiliar, ca în statele baltice, atunci situația se schimbă și uh, se este afectat negativ, este e afectată negativ bilanța de plăți comerciale externe. De asemenea, uh, există și în zona euro uh, probleme cu bilanțul de plăți. Însă, bineînțeles că există și un uh, grup de state cu datorii externe, Spania, Portugalia, Grecia, și se pare că problemele dispar la suprafață, însă datoria rămâne, chiar dacă este în euro, și trebuie să fie plătită. În acest sens, întrebarea dacă unele state ar trebui sau nu să adopte metoda euro pentru a se proteja de crize în viitor, nu sunt sigură dacă moneda euro singură poate să salveze un stat sau altul de la criză, în absența unor politici bune interne și în afara norocului, adică nu există datorii externe, externe majore. Nu văd adoptarea uh, euro ca o soluție unică de disponibilă. Există și problema credibilității. Aceasta depinde de abilitatea de a atrage dobând, depozite interne și acest lucru nu poate să fie schimbat uh, foarte rapid. Uh, statele Baltice au fost uh, dacă statele baltice vor putea să adopte moneda euro destul de repede, atunci se va putea rezolva această problemă a credibilității. Însă, bineînțeles că istoria nu poate să fie schimbată și credibilitatea nu poate fi obținută atât de rapid. În ceea ce privește rolul băncilor străine, v-am arătat un slide care arăta expunerea la uh, împrumuturi externe. Nu conta foarte mult dacă băncile erau străine sau locale, pentru că în unele state existau bănci străine și nu au fost expuse riscurilor uh, Uh, valutare, cum ar fi în Cehia și Slovacia, și în alte state existau bănci locale care au fost expuse acestor riscuri externe. Dacă politica bancară a fost bună, atunci uh, a putut să existe creștere și să se treacă peste criză. Eu nu aș generaliza faptul că uh, băncile externe uh, suportă costul unui, unei supraevaluare a activelor. S-a mai pus întrebarea dacă noile reguli de supraveghere nu ar putea crea probleme suplimentare. Necesitatea, de exemplu, de a veni cu capital propriu în statele în care există o bună supraveghere bancară, uh, capitalul ar trebui să poate fi găsit. De exemplu, în Republica Cehă, în fiecare trimestru avem un uh, test de stres pentru uh, sectorul bancar și dacă vedem că băncile nu pot face față unor șocuri relativ severe la nivelul ratei de schimb valutar, le cerem să uh, Uh, își crească capitalul. Deci băncile sunt supracapitalizate. Din nou, aceasta este o provocare pentru cei care definesc politicile. Trebuie supraveghete piețele, și uh, trebuie păstrat un dialog constant cu băncile. Ultimul comentariu privea uh, diferența între uh, zona euro și noile state membre. Dacă nu există suficientă flexibilitate în economie și pe piețele de muncă, în uh, mecanismul de prețuri, atât, atât statele din ambele grupuri vor fi afectate în mod foarte asemănător de către criză. Uh, se va duce la o creștere a datoriei externe, uh, economia, economia va încetini și, de asemenea, datorită acestei probleme care țin de credibilitate, uh, statele membre din zona euro sunt într-o poziție mai bună pentru că sunt mai credibile și au acces la Uh, schemele de lichiditate ale Băncii Centrale Europene. Și acest lucru nu este adevărat despre statele cu o, uh, un prag minim al ratei de schimb valutar. Însă, cu politici economice sănătoase, se pot găsi soluții la această problemă a credibilității. Vă mulțumesc! Domnule Darvas? Da, aș dori să mă refer la ceea ce a spus doamna Jury în legătură cu instituționalizarea zonei euro, pentru că aici, în, parte, nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că este clar că zona euro nu poate să continue ca în trecut. Nu este vorba de, doar de criza Greciei, pentru că aceasta s-a datorat și irresponsabilității fiscale, însă a existat un boom imobiliar în multe state, ceea ce a dus la probleme majore, pentru că după dispariția acestui boom imobiliar, sectorul imobiliar a dispărut. Și în vremurile bune, în Spania, existau, de exemplu, stimulente fiscale uh, pentru sectorul imobiliar și creșterea internă a contribuit. Deci este nevoie de multe schimbări instituționale în zona euro. Eu susțin ideea că politicile din zona euro trebuie apropiate, pentru că criza ne-a arătat că Uh, instituțiile actuale sunt slabe. Și sunt de ac- însă sunt de acord cu dumneavoastră că nu uh, trebuie să eliminăm acest lucru pentru că are afecta statele este europene Banca Centrală Europeană a acordat lichidități și a scăzut calitatea instrumentelor acceptate pentru refinanțare, ceea ce a însemnat că toate instrumentele care nu erau eligibile pentru finanțare au trebuit să fie vândute. De exemplu, uh, obligațiunile guvernamentale poloneze au suferit foarte mult în timpul crizei datorită politicilor din ultimul deceniu. Și mi-aduc aminte de panica din uh, sectorul economic uh, din Polonia, când rata de schimb a ajuns de la 3,2 la aproape 5, uh, însă dacă Banca Centrală Europeană ar fi lăsat uh, bondurile guvernamentale poloneze să fie eligibile, ar fi existat presiuni mult mai mari. bineînțeles că unele facilități pentru statele membre care sunt aplicabile și unor state, cum ar fi Polonia, trebuie să fie dezvoltate pentru a nu afecta negativ aceste state. Vă mulțumesc că o avem pe listă pe doamna Iacom Sari, Ole Schmidt, doamna Zile, doamna Perez. Mai vrea cine, altcineva să intervină? Sau în, închidem lista? Doamna Iacom Sari. Vă mulțumesc. Am auzit că există diferențe foarte mari între statele uh, membre ale Uniunii și cele care nu sunt membre. Puteți să elaborați puțin cultura politică din noile state membre și vechile state membre. Există exemple bune uh, ale statelor care au putut să rezolve și să facă față crizei. Există, există diferențe între aceste state, de unele state care reușesc să ajungă la un consens politic și alte state care sunt uh, mai asemănătoare cu America și au politi- dispute politice puternice. Dacă acest lucru le poate afecta capacitatea de rezolvare a crizei. Ați menționat că Polonia a fost un exemplu bun de gestionare a crizei. Puteți să elaborați puțin uh, acest caz, să ne spuneți mai mult despre Polonia. Vă mulțumesc. Domnul Kaufin? Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să fac câteva comentarii. Nu sunt de acord cu toți uh, experții pe care i-am auzit. Trebuie să începem cu partea a doua a acestui seminar, pentru că nu este vorba de statele membre noi și vechi, este vorba de nivelul de dezvoltare și de coerență. Pentru că dacă ne uităm la vechile state membre, vedem același lucru. Acolo unde există coerență și coeziune mai bună, uh, efectele crizei economice sunt mai reduse și politica Băncii Centrale Europeană înrăutățește această diferențiere pentru că nu te poți aștepta să ai o parte a BCE a politicii BCE într-o parte a Uniunii Europene și o altă politică în altă parte și la sfârșit să ai o coerență. Câteva observații. În primul rând, Criza în sudul și estul Europei s-a datorat piețelor, cererii și ofertei pe piața europeană, cu câteva excepții. Și de vreme ce această criză se datorează, datorează pieței, cred că și uh, răspunsurile la criză trebuie să fie căutate tot în piață. În al doilea rând, câțiva dintre experți au menționat acest lucru, cu cât mai bună a fost uh, politica macroeconomică înainte de criză, cu atât statele membre au putut să facă față mai bine crizei. O datorie guvernamentală scăzută, o supraveghere bancară bună și uh, chiar o supracapitalizare a băncilor. Al, al treilea lucru, Există două sisteme de monitorizare în noile state membre. Rata de schimb fixă și rata de schimb variabilă. Nu trebuie să aruncăm vina asupra niciunuia dintre aceste sisteme. Uh, rata de schimb variabilă acordă cât, câțiva stabilitor, stabilizatori automați și susține mai bine politica macroeconomică. Deci unele țări cu rată de schimb fixă și care nu depind, au instrumentele uh, ratei variabile care s-au descurcat mai bine. De asemenea, problema riscurilor. Exist, au existat reacții diferite în statele membre și un impact diferit. Dacă am găsi un numitor comun, acesta este riscul crescut, care decurge din diferențele în parametrii macroeconomici în noile state membre. Există mai puține posibilități de intervenție bugetară în aceste state. Avem o posibilitate mai mare de a uh, reduce cheltuielile în anumite părți ale noilor state membre. Uh, cheltuielile bugetare sunt mai flexibile decât în vechile state membre, și scăderea investițiilor nu este o tragedie. Nu sunt de acord cu unul dintre experți aici, pentru că atunci când uh, investițiile directe externe sunt investiții de, investiții de capital, aceasta nu este o, uh, un consum durabil. Nu, uh, și în final, ceea ce cred că ar trebui să învățăm în, din această criză este că noile state membre, majoritatea, nu au nevoie de ajutor în legătură cu balanța de plăți. Au nevoie de ajutor pentru economia reală, pentru piață pentru a vedea de unde vin problemele. Și aici ajungem la zona euro. Poate zona euro nu este perspectiva imediată pentru că avea o eh, zonă, zonă cu o singură monedă. Avem nevoie de convergență economică, ceea ce nu este cazul. Trebuie să ne implicăm în, mai, în mm, politici, politici economice mai bune. Vă mulțumesc, Ole Schmidt. Very interesting. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost foarte interesante cele spuse de uh, experții noștri și, de asemenea, dezbaterea a fost foarte interesantă. Uh, femeii a spus mai devreme, în timpul crizei, că ar fi fost bine dacă mai multe state ar fi putut să se alăture zonei euro Uh, mai ușor. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la acest, uh, această afirmație. Mai ales uh, domnul Darvas spune aici în concluzii că în Grecia criza Uh, criza în uh, Greciei va uh, reduce, practic, tendința de extindere a zonei euro. Dar de ce? Pentru că avem nevoie de o cooperare mai aprofundată în Europa. Deci dacă ar putea să existe niște propuneri cu privire la, nu neapărat la o schimbare radicală, dar uh, eventual o facilitare a modului în care noi state pot să se alăture zonei euro. Credeți că s-ar putea schimba acest lucru? Pentru că FMI propune uh, o politică monetară complet nouă. Ei pun cel puțin sub semnul întrebării vechea politică. Deci schimbările au loc foarte repede, nu doar în Europa, ci uh, la nivel global. Așadar mă întreb dacă nu cumva sunteți prea pesimist, cel puțin din punctul meu de vedere. Am și o remarcă cu privire la uh, rata de schimb variabilă. Eu sunt liberal și mi se pare interesant să vă aud spuneți că, spunând că acest uh, curs de schimb variabil are o, aduce o valoare adăugată. Eu am crezut întotdeauna că cursul de schimb variabil, mai ales în Europa zilelor noastre, este o modalitate foarte indecentă de a face politică. Eu trăiesc într-o țară unde, cel puțin vreme de 40 de ani, am uh, exportat devaluarea, deprecierea uh, față de... Uh, le exportăm practic în celelalte țări din Europa, în vecinilor noștri, în Finlanda, de exemplu. Și uh, trebuie să arătăm mai multă solidaritate, pentru că nu așa se construiește Europa în zilele noastre. Mulțumesc, domnule Schmidt. 30 de secunde, 30 de secunde, domnule Calfin. Rata de schimb variabil creează stabilizator automat în uh, Uh, economie. Acest lucru este trecut în cărțile de economie. Am spus că chiar dacă ai, uh, ești o țară cu rată fixă de schimb, acest lucru nu este neapărat uh, mult mai rău. Mulțumesc. Am să-i rog pe expert să se limiteze în răspunsurile lor la două minute, pentru că mai avem următoarea rundă de întrebări și răspunsuri și să, să fie suficient timp pentru doamna Beres și domnul Zile să-și adreseze întrebările. Așadar, acum experții vor răspunde întrebărilor adresate. Cum preferați dumneavoastră? Preferați să vi se adreseze toate întrebările acum sau să răspundeți acum și după aceea să mai primiți întrebări? E decide, decizia dumneavoastră. Bine, doamnă Beres. Euh, euh, Mulțumesc, doamna președinte. președinte. Îmi cer scuze față de uh, experți pentru că nu am fost prezente la începutul prezentărilor. În primul rând, dacă vorbim despre impactul crizei, în legătură cu dezbaterea pe care am avut-o și pe care o avem în legătură cu introducerea unui mecanism de supraveghere, de supraveghere a sectorului bancar și de asigurări, se vede cât de mult contează acest sector bancar și de, in, in, de asigurări în fluxurile de capital străin. Uh, în noile state membre, acest lucru este un element foarte important al dezbaterii și am asculta ce a spus doamna Svitkova, eu am avut impresia că atunci când privim criza în Ungaria, faptul că acest lucru a coincis cu adoptarea planului de susținere în vechile state membre în sectorului bancar nu poate să uh, nu aibă o legătură. Îmi aduc aminte de negocierile de aderare ale acestor țări unde singura limită la libera circulație a capitalului care a fost evocată a fost uh, chestiunea funciară din motive istorice. Aș dori să întreb, nu uh, ce nu răspuns în cifre astăzi, dar între dificultatea de a supraveghea la nivel național băncile străine și volatilitatea capitalului investit și, pe de altă parte, avantajul unei investiții masive ale acestor întreprinderi, care este bilanțul pe care îl faceți acum între libera circulație a capitalului și investițiile masive versus uh, negestionarea corespunzătoare a acestor investiții pe care a arătat-o domnul Darvas. A doua întrebare se vede pentru că aceste state există o problemă cu modelul de creștere. Saci menționat foarte mult ex- exemplul sectorului imobiliar din Irlanda și din Spania. Eu cred că există o problemă de ajustare la punctul de plecare. Irlanda și Spania erau un model de creștere foarte bun. Însă punct, punctul critic este punctul în care cineva nu, nu nimeni nu intervine. Cum puteți, cum vedeți uh, problema creșterii în statele baltice în anii următori? A treia întrebare, în legătură cu intrarea în zona euro. Îmi cer scuze dacă acest lucru a fost uh, abordat în prezentări. Cum o vedeți acum? Înainte de criză, unul dintre elementele dezbaterii este că statele din zonă nu respectă criteriile și de, de ce trebuie ca aceste criterii să fie cerute uh, unor noi state care vor să intre în zona euro? Atunci când vedem ceea ce se întâmplă astăzi în Grecia sau în alte state membre, cum vedeți de, definirea condițiilor de extindere a zonei euro și un acces rapid la o zonă euro, dacă acesta ar fi în interesul statelor noi? Domnul Zile? Madame Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îmi cer scuze că am uh, ratat o parte a prezentărilor, dar aș dori să fac și eu niște comentarii și să adresez două întrebări. Sunt de acord cu cei care au spus că unele guverne trebuie să-și asume parte din responsabilitate, mai ales în ceea ce privește impozitarea. O vin din uh, Letonia, care este o țară baltică. Uh, suntem foarte nocoroși, norocoși că am uh, primit ajutor pentru reglarea balanței noastre de plăți. Dar nu sunt de acord că statele baltice nu au avut o politică fiscală sănătoasă. Cazul Estoniei, bine, Estonia a avut întotdeauna o balanță cu plus. Uh, Letonia a avut mai mult de 30% din produsul uh, național uh, brut. Și acest lucru nu se întâmplă în unele state din Europa vestică. În același fel, putem să spunem că problema este pe partea privată, pentru că Uh, menajurile și uh, companiile au uh, contractat atât de multe credite, încât în 2007 era, creditele erau undeva la 104% din PIB. Și acum, pentru că PIB-ul a scăzut, raportul acesta este undeva la 200%, ceea ce este o sumă absolut uriașă. Trebuie să ne întrebăm de ce. Sigur că am avut uh, rata de schimb uh, care a fost uh, motorul motorul pentru piețele, pentru băncile mari a fost cota de piață în aceste țări. În anii buni, unele dintre bănci, băncile nordice au avut 10% din portofoliul de creditare în statele baltice și au avut profituri foarte, foarte mari atunci când am negociat uh, cu uh, Comisia Europeană uh, creditarea în uh, schema de asistență, una dintre condiții a fost de a păstra uh, această balanță de plăți. Pentru că dacă ai mai mult de 90% credite străine pe o piață în, din Europa, creditele băncilor străine, uh, Uh, atunci când uh, băncile se retrag, nu mai mai primi acei bani. Uh, sigur că a trebuit să salvăm Banca Pariba, care este una dintre băncile principale acolo, dar nu mă refer la această bancă anume, ci la faptul că a fost foarte important să nu se creeze o, un dezechilibru foarte puternic pe piața bancară în statele baltice. A fost o asistență pentru contribuabili și, de asemenea, aceasta venind de la investitori din străinătate. Și de aceea, întrebarea mea, uh, pe care o desez domnului Keremans, este poate că ar trebui să renegociem uh, acordul nostru și să renunțăm la uh, politica de fixare a cursului de schimb, dacă este acceptabil pentru Comisia Europeană. Și a doua întrebare se referă la Estonia. Domnul Darvaș, uh, Vă sunt recunoscător pentru prezentarea dumneavoastră și pentru comentarii. Ați uh, scris o chestiune foarte interesantă în slide-urile dumneavoastră, situația Estoniei, situația Greciei și faptul că uh, statele membre din uh, zona euro uh, nu vor respecta criteriile de la Maastricht în 2010-2011, în timp ce Estonia va respecta aceste criterii în acest an. Și mi-aduc aminte că uh, Comisia Europeană a spus foarte clar că dacă nu se întâmplă nimic uh, grav, până atunci, în iunie, Comisia va invita Estonia să adere la zona euro. Și dacă Estonia va respecta anul acesta criteriile de la Maastricht și nu, vor, nu va fi adoptată în zona euro, care este semnalul din punct de vedere politic și care este semnalul pentru lumea financiară? Este uh, atât de rău uh, este de rea situația în zona euro dacă nu este în stare să adopte uh, Estonia, care este singura țară care îndeplinește, de fapt, criteriile de la Maastricht. Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, mai avem patru minute pentru fiecare pentru a putea răspunde la întrebări. Domnul Dar, vă rog, aveți cuvântul. Dați-mi voie să răspund um, la două întrebări care s-au referit amândouă la extinderea zonei euro. O întrebare a fost adresată în ceea ce privește problema Greciei și anume dacă criza Greciei nu va facilita aderarea a mai multor state membre la zona euro. Eu sunt economist, nu sunt politician. Dacă aș fi fost politician, atunci aș putea să utilizez banii contribuabililor pentru a salva o țară care a uh, uh, trișat pentru a intra în zona euro, după aceea a trișat raportând uh, cifre umflate. Uh, eu, dacă aș fi politician, uh, n-aș face, n-aș vrea să fac acest lucru. Nu sunt politician, dar mă tem că politicienii din uh, țările din zona euro uh, Uh, se vor gândi că există suficiente probleme acum în zona euro pentru a invita uh, alte state membre care au un PIB uh, per cap de locuitor mult mai mic. Dacă ne uităm la Spania și Portugalia, și aceste țări sunt uh, într-o situație foarte dificilă din motive complet diferite față de Grecia. În Grecia problema este una de irresponsabilitate. În Portugalia uh, au intrat în 1999 Portugalia a intrat în 1999 zona euro după o perioadă înfloritoare care se aplică de fapt și la statele baltice. A existat o inflație foarte puternică, dar uh, această, acest boom economic a păstrat economia în mișcare. Uh, problema este că nu mai respectă criteriul convergenței. Dacă ne uităm la Spania, datorită scăderii uh, ratei dobânzilor și a, datorită anumitor chestiuni legate de politica internă a existat o supraevaluare a, a pieței imobiliare, sectorul construcțiilor s-a extins foarte, foarte repede, a crescut foarte mult ca valoare din PIB și Spania acum este într-o situație foarte dificilă și le va fi foarte greu să iasă din această situație, pentru că Spania a pierdut uh, din uh, competitivitate toate industrii, toate sectoarele industriale uh, sunt în dificultate. Uh, Spania este mult mai mare decât Portugalia și, prin urmare, are și o influență mult mai puternică și, dacă ne uităm la Uh, problemele statelor din zona euro, e bine, zona euro pe ansamblu nu se află într-o situație foarte bună. Acestea sunt motivele pentru care m-am gândit că probabil politicienii vor avea o atitudine mai severă decât în trecut în ceea ce privește aderarea de noi state la zona euro. Deși, cum a spus doamna Schmidtova sau domnul Kermans, nu mai știu exact care dintre ei au spus că uh, piețele forțe de muncă sunt mai flexibile în noile state membre. Și de aceea șansele de a face față provocărilor sunt mai bune. În ceea ce privește extinderea zonei euro, sunt uh, de acord că, într-adevăr, pentru Republica Cehă și Polonia, um, menținerea politicilor lor legate de cursuri de schimb este uh, favorabilă pentru că s-au descurcat foarte bine până acum. În ceea ce privește statele baltice, cred că cea mai bună opțiune este să adere la zona euro cât mai repede posibil, dar problema competitivității este una foarte gravă. Eu consider, eu mă tem că, um, chiar dacă aderă la zona euro, riscă să devină o a doua Portugalie. Da, Estonia este flexibilă, uh, salariile scad, dar dacă ne uităm la uh, dacă ne uităm comparativ la uh, ultimii opt ani, Uh, procentul respectiv este foarte mic. Deci uh, scăderea reală este una foarte mică și mă tem că nu vor putea să își redobândească competitivitatea prin reducerea salariilor. Uh, de asemenea, este o țară foarte, foarte mică și cred că pentru propriul lor interes, regula competitivității ar trebui să fie luată foarte în serios. Și un comentariu legat de modelul de creștere. Am fost cu toții de acord aici că există două modele de creștere. Uh, în Europa Centrală și de Est, creșterea în deceniul trecut a fost acompaniată de uh, creșterea sectoarelor competitive, de uh, creșterea exporturilor. Țările Baltice, România, Bulgaria sunt o, un grup în care capitalul a fost alocat foarte greșit și uh, această alocare greșită a capitalului nu ajută țările să iasă din criză. Așadar, ar trebui să avem o abordare nuanțată în ceea ce privește aceste modele de creștere între statele centrale și europene și statele uh, baltice, România și Bulgaria. Mulțumesc, domnul Kermans. Mulțumesc. Dar câteva comentarii cu privire la aceste întrebări. Uh, doamna Iaconsari Uh, s-a referit la dimensiunea politică în, uh, țar, în țările care rezistă mai bine, au rezistat mai bine la criză. Vă voi uh, dezamăgi, poate, dar nu voi intra în detaliu. Însă există studii care examinează um, care tip de guvern, un guvern cu un singur partid sau un guvern de coaliție, uh, Um, este mai uh, potrivit pentru o anumită uh, politică economică, respectiv uh, în ce măsură anumite politici afectează creșterea economică. Dați-mi voie să vă spun ceva despre Polonia, pentru că v-ați referit la această țară și ați întrebat ce lecții trebuie să putem învăța din experiența poloneză. Trebuie să vedem care sunt caracteristicile fiecarei țări. Un element a fost deja subliniat, un element Uh, referitor la politica fiscală. Această țară este o țară relativ mare, cu o economie relativ închisă. Doar 40% uh, din PIB reprezintă comerțul, ceea ce este un procent mult mai mic decât în alte țări. De aceea Polonia se descurcat atât de bine. Un alt motiv este faptul că nu se, s-a investit atât de mult în activele toxice uh, din sectorul bancar. După cum uh, uh, unii dintre colegii mei experți au spus deja, uh, ideea nu este că ai o economie foarte mare și închisă, nu de a, din acest motiv poți să scapi uh, crizei. Un, alt, un exemplu foarte clar este România, care este o țară relativ mare. Ceea ce este important este deschiderea față de uh, comerț, care este relativ uh, similară în uh, România Uh, la fel ca în Polonia. Și totuși România a fost uh, foarte puternic afectată de criză. A fost uh, și o altă întrebare adresată de domnul Zil cu privire la renegocierea pachetului de către Letonia. Sigur că decizia este foarte dificilă și ați menționat chiar dumneavoastră câteva dintre elementele care trebuie luate în considerare. O devaluare ar putea să fie bună, pentru că atunci ați putea exporta mai mult și, într-adevăr, una dintre problemele Letoniei a fost uh, deficitul de cont curent, s-au importat foarte multe bunuri, exporturile au fost prea reduse, datoriile prea mari, mai mult, de vreme sau mai târziu trebuie să export, uh, trebuie exportate mai multe bunuri pentru a ajunge la echilibru. Așadar, devalorizarea ar putea să fie o idee bună. În ceea ce privește uh, Uh, datoriile uh, menajurilor și companiilor uh, sunt în euro. Uh, ipotecile pentru uh, case sunt în euro. Deci dacă uh, faci această devalorizare, atunci trebuie să plătești mult mai mult. 30-40%. Uh, dacă devalorizezi cu 30-40%. Așadar, această decizie a fost una dificilă și, până la urmă, s-a luat hotărârea de a nu se uh, recurge la devalorizare. Iar fixarea ratei de schimb în funcție de euro uh, nu a fost aleasă pentru că s-ar fi transmis atunci semnalul că se fixează rata de schimb pentru a se uh, pregăti adoptarea finală a euro. Și acest uh, lucru este considerat a fi unul uh, care nu e foarte bun. Deci nu ar trebui să se facă această pregătire și să se treacă imediat de la rata variabilă de schimb la rata fixă în funcție de euro. Acestea sunt regulile și pe baza acestor uh, reguli s-a luat decizia de a nu se adopta această politică. Și acum trebuie să mă opresc aici. Vă mulțumesc! vrem să o ascultăm și pe doamna Șmitova. Mulțumesc! Aș dori să fac trei comentarii. În primul rând, în ceea ce privește supravegherea. Răspund mai multor uh, comentarii care au fost uh, făcute în timpul discuției. Cred că până acum n-am acordat destulă atenție rolului uh, supravegherii naționale în perioada de criză. După cum s-a spus, există un fel de efect de compensare între uh, proprietatea străină a băncilor, se aduc uh, fondurile din exterior, uh, care sunt bune pentru țară, dar în același timp se cresc, cresc riscurile. Și de aceea ar trebui să existe o supraveghere care să identifice riscurile macroeconomice, riscurile sistemice și să negocieze cu băncile străine uh, pentru că acestea să-și internalizeze riscul în sistemele lor de gestionare. Pentru că dacă nu se face acest lucru, atunci implicarea băncilor străine crește riscul de expunere la uh, uh, problemele, la riscurile uh, valutare și la cele de creditare. Așadar, trebuie negociat uh, cu băncile. De asemenea, s-a spus în legătură cu statele baltice că au avut politici fiscale responsabile, dar în același timp sectorul privat nu, a, nu s-a comportat foarte responsabil. Din nou, aici rolul este cel al supraveghetorului. Acesta trebuie să nu permită băncilor să se expună la aceste riscuri macroeconomice. Trebuie să se asigure că sectorul privat nu se uh, supraîndatorează și uh, trebuie să oprească creșterea creditării. De aceea, autoritatea de supraveghere trebuie să intre în negocieri foarte serioase cu sectorul bancar. Uh, sectorul financiar uh, um, are rolul de a credita sectorul uh, privat, dar nu trebuie să îl um, ducă într-o în supraîndatorare. Ce facem noi, de exemplu, la Banca Națională a Cehiei, ce am făcut noi, ne-am implicat într-un program uh, foarte serios la toate nivelurile în școli pentru a crește um, uh, cunoștințele financiare ale oamenilor obișnuiți pentru ca populația să nu uh, aibă probleme cu supraîndatorarea în viitor. Așadar, sunt necesare sisteme de educație pentru a preveni aceste riscuri. Al doilea comentariu se referă la, polit- la cultura politică și la diferențe între țări. Eu nu sunt expertă în economia politică. Aș dori doar să vă spun că, într-adevăr, rolul instituțiilor din uh, uh, diverse state nu este același și nu este la fel de credibil. În noile state membre, de exemplu, băncile centrale sunt independente față de toate celelalte instituții, guvernul, parlamentul, toate au confirmat că băncile centrale sunt instituții independente. De obicei, în aceste uh, state, politica monetară este mai credibilă. Deci, uh, instituțiile naționale, într-adevăr, au un rol important. Și cel de-al treilea comentariu se referă la uh, regimul uh, uh, cursului de schimb variabil, dacă într-adevăr el aduce o valoare adăugată. Cred că depinde de situația țării respective, dacă este o economie convergentă care are o piață a forței de muncă care nu este foarte flexibilă um, și dacă nu are deschidere uh, către celelalte economii, atunci uh, cursul de schimb variabil compensează parțial uh, piața forței de muncă Uh, inflexibilă și ajută la uh, atingerea convergenței și la uh, gestionarea șocurilor. Deci nu cred că o țară care este încă o economie convergentă uh, trebuie neapărat să aibă o astfel de uh, politică a ratei cursului de schimb. Mulțumesc! Thank on behalf of all colleagues. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor celor trei prezentatori pentru contribuțiile la acest uh, parte a seminarului nostru și acum aș vrea să îi invit pe domnul Hal și domnul Zulic să ni se alăture pentru cea de-a doua sesiune. A doua parte a seminarului nostru se referă la rolul politicilor de coeziune în strategia de ieșire din criză. Vorbitorii sunt domnul Peter Heil de la uh, biroul primului ministru maghiar și fost șef al Agenției Naționale de Dezvoltare Maghiară și domnul Fabian Zuleg, analist de politici la Centrul European uh, pentru Politici. Se vor aplica aceleași reguli ca și la Uh, sesiunea precedentă. Aveți câte 10 minute pentru fiecare prezentare și după aceea întrebări și răspunsuri. Domnule Hail, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați parlamentari, domnilor și domnilor, așa cum vedeți, uh, vin dintr-un post guvernamental, dar dacă îmi permiteți, aș vrea să vorbesc astăzi în calitate de practician. Titlul pe care l-am dat prezentării mele este Rolul politicii de coeziune în perioada de după criză, și cred că este un uh, subiect uh, uh, important. Întrebările care ne-au fost puse se refereau la modul în care politica de coeziune poate fi sau a fost un element major în lupta împotriva crizei și ce rol pot juca instrumentele politice de coeziune în noile state și cum pot fi acestea legate de o strategie de ieșire din criză și poate și de strategia 2020. Cred că problemele care trebuie reexaminate în acest context sunt următoarele. Care a fost impactul crizei din perspectiva politicii de coeziune, care a fost uh, răspunsul dat de aceste politici la nivelul Uniunii și al statelor membre și dată fiind situația de astăzi și dezbaterea care va începe privind următoarea perspectivă financiară și revizuirea bugetului actual, avem nevoie de o politică nouă și da, este politica coeziune, de coeziune utilă pentru viitor? Concluzia mea va fi, vreau să vă spun de la început, că această politică de coeziune va trebui păstrată și întărită și că ea se poate adapta noilor uh, provocări. Deci mai întâi, care a fost impactul crizei? Care a fost provocarea care a trebuit să-i facem față? Așa cum știți cu toții, diversitatea economică în Uniune a crescut odată cu extinderea și asta e foarte important pentru că misiunea politicii de coeziune este să reducă decalajele de dezvoltare dintre diferitele regiuni și foarte important este că impactul uh, crizei a fost diferențiat la nivel teritorial. Nu vreau să fac o distinție între state vechi și state noi membre, deși sunt de acord că există categorii diferite care trebuie utilizate dar e foarte important, dacă vă uitați la studiul Comisiei uh, Regiunile 2020, care are acum 2 ani deja, vedeți că pe termen lung, așa numitele noi provocări, schimbările climatice, siguranța energetică, sistemele sociale, economia verde, toate aceste provocări au impact diferențiat din punct de vedere teritorial pe continentul european. Așadar, și în criză am avut șocuri diferențiate din punct de vedere teritorial. Toate problemele au probleme de uh, reducerea creditului, a uh, pieței, a recesiunii, pierderea posibilă a locurilor de muncă și multe țări au avut probleme legate de balanța uh, uh publică. În noile state membre, pentru că acestea sunt uh, mai puțin dezvoltate economic, Uh, structurile lor economice au fost mai puțin uh, competitive, infrastructura lor nu e la fel de avansată și sunt mai puține resurse de investiții, atât private cât și publice, iar în Europa de Est a existat și, probleme, uh, și țări care au mari probleme de securitate energetică. Am vorbit de multe ori astăzi despre Ungaria deja, și în această țară exista un nivel foarte înalt de îndatorare publică a statului, care a fost, situație care a fost înrăutățită și mai mult de accesul limitat la capitalul internațional în contextul crizei. Și evident, a, timp de ani de zile s-au aplicat pachete de austeritate bugetară, care sigur au limitat foarte mult marja de manevră a guvernului în ce privește politicile de uh, cheltuirea banilor publici și de asemenea am avut o rată de schimb foarte vulnerabilă și de asemenea uh, șomaj uh, ridicat. Cum poate politica de coeziune să reacționeze la astfel de situație? Care a fost uh, răspunsul Uniunii Europene, reacția Uniunii Europene și a statelor membre? Comisia Europeană a declarat că va pune la oaltă un pachet de reacție la criză la sfârșitul lui 2008, care a inclus multe măsuri uh, care ofereau ajutorul uh, acesta al politicii de coeziune. Mai întâi, cred că Comisia a încercat să mobilizeze toate fondurile disponibile, toate fondurile care puteau fi puse la dispoziția guvernelor. Aceasta a fost uh, înțelegerea generală despre modul în care trebuie tratată criza. Plățile în avans din bugetul european eh, către statele membre au fost crescute. Comisia a dat specific posibilitatea de a eh, primi în avans contribuția la Fondul European de Dezvoltare. A fost o extindere a eh, perioadei de plată pentru vechile programe care se pregăteau să se încheie Exista deci uh, riscul pierderii fondurilor din cauza încetinirii economice datorată crizei și, mai important, au existat câteva inițiative din partea Comisiei care au reprezentat noi forme de finanțare pentru sectorul IMM-urilor și Comisia din nou a încercat să întărească aceste măsuri. În al doilea rând, Comisia a dat posibilitatea statelor membre să-și schimbe programele pe care abia le adoptaseră. Dar sigur și uh, fundamentele problemei se schimbaseră, deci comisia a fost mai flexibilă și a spus că dacă cineva avea nevoie să facă anumite schimbări, putea să le facă. De asemenea, s-au permis schimbări în cadrul de reglementare al politicii de coeziune, un lucru care este poate neobișnuit uh, în al doilea an al implementării actualului cadru financiar. Am avut foarte multe măsuri care erau menite să îmbunătățească situația, să ușureze situația beneficiarilor. Nu o să le enumăr pe toate, dar acestea au avut un impact destul de concret și de măsurabil privind situația beneficiarilor. Sigur că au fost anumite lucruri care nu s-au întâmplat și cred că poate un lucru ar merita sublinia aici. Cred că avem uh, ar trebui să ne gândim la ce rol poate juca fondul de coeziune ca instrument de dezvoltare. Cred că el ar trebui să fie un pic mai flexibil și ar trebui să îi se permită să financeze și măsuri legate de eficiența energetică, lucru care acum nu este posibil. Statele membre au reacționat. Am avut o statistică bazată pe Uh, un studiu făcut uh, de colegii din alte state membre uh, și am aflat că cel puțin 11 țări și-au schimbat programele într-o oarecare măsură. În cazul Ungariei, de exemplu, au încercat să transfere finanțarea către sectorul IMM-urilor și, în anumite cazuri, către investiții mari care erau uh, menite să crească cheltuielile publice și, de asemenea, să creeze cerere pe piață, în economie. Uh, am încercat să reducem uh, fond, uh, nivelul fondurilor uh, de completare pentru a îmbunătăți prefinanțarea investițiilor și în cazul Ungariei s-a introdus și compensația pentru schimburile în rata pentru evoluțiile în rata de schimb. De asemenea, s-au redus cerințele birocratice și din nou Așadar, beneficiarii au avut ocazia să folosească mai bine fondurile. Cred că putem spune că reacția generală la criză a fost creșterea cheltuielor guvernamentale, politica de coeziune a încercat să joace un rol acolo și a folosit toate posibilitățile de a crește lichiditatea pe piață și mai ales în sectorul uh, IMM-urilor. Unde a fost necesar, am reprogramat fonduri, am introdus noi instrumente, oferind finanțare sectorului IMM-urilor și toate aceste lucruri uh, au reprezentat instrumente cheie, mai ales în Ungaria, unde bugetul public n-ar fi putut să, să ajute economia fără, uh, la rândul său, să fie ajutat de banii europeni. Deci am avut un uh, răspuns flexibil și o simbioză a uh, elementelor pe termen scurt și pe termen lung. Ce ne spun toate aceste lucruri despre politica de coeziune în contextul noilor provocări? În mod tradițional, politica de coeziune este considerată un instrument de solidaritate dar a fost legată de uh, Lisabona deja în perioada financiară actuală, în exercițiul financiar actual și pentru cei care lucrează pe teren, este clar că ea nu reprezintă un instrument menit să compenseze uh, țările mai sărace pentru că și-au deschis piețele. Nu, este vorba de o politică de competitivitate care uh, aduce beneficii întregii Europe și cred că Criza a arătat foarte clar că politica de coeziune poate de asemenea să acționeze și pe termen scurt, nu numai pe termen lung. Ce este foarte important este că ea este diferențiată teritorial și poate da reacții uh, și răspunsuri diferențiate din punct de vedere teritorial uh, și adaptate la provocările existente. Dacă ne uităm la dezbaterea curentă în vederea strategiei UE 2020, se vede că această strategie practic a omis să vorbească despre politica de coeziune, abia dacă o menționează. Și documentul de revizuire bugetară, care din fericire a fost retras, practic ă, tăiase această politică în câteva părți, componente. Cred că explicația e foarte simplă. Politica de coeziune este a doua mare cheltuială a Uniunii Europene, deci dacă cineva vrea să se gândească de unde să ia bani ca să introducă noi politici, trebuie să atace, să zicem așa, politica de coeziune și să ia banii de acolo. Dar cred că propunerile care plutesc în jurul nostru în acest moment sunt greșite din două puncte de vedere. În primul rând, nu este o idee bună să încerci să creezi noi instrumente uh, de investiții și noi politici de investiții la nivel european din politica de coeziune, pe seama politicii de coeziune. Dacă Uniunea Europeană vrea să aibă o politică eficientă de investiții, ar trebui să se concentreze pe politica de coeziune și să introducă noi instrumente numai atunci când este necesar. Să vă dau un exemplu. Nici în cercetare și dezvoltare, nici în protecția mediului, nici în transport, Uniunea nu are Uh, structuri instituționale de politici și reguli și experiențe practice pentru a cheltui sume mari de bani în beneficiul economiei. Singurul sector care poate face acest lucru în acest moment este politica de coeziune, pentru că este programată strategic, este cofinanțată de statele membre și este bazată pe parteneriate și subsidiaritate și poate folosi contribuțiile regiunilor. Deci cred că toate aceste uh, lucruri duc la o singură concluzie și anume, cred că criza a demonstrat că Europa în ansamblul ei are nevoie de o politică de investiții publice. Întrebarea adevărată este nu dacă ne place Lisabona uh, sau dacă ne uh, dorim creșterea Uh, angajării sau creșterea cercetării și dezvoltării. Cred că toată lumea vrea asta. E un consens pe Lisabona, pe scopurile Lisabona. Întrebarea este cum o facem și răspunsul este avem nevoie de o politică complexă uh, de coeziune care este diferențiată teritorial, care are un mecanism capabil să canalizeze fonduri importante Uh, cu vederea unor scopuri pe termen lung, dar și cu responsabilitate pentru termen scurt. Și avem acest instrument, se numește politica de coeziune. Fără să uităm de chestiunea solidarității, cred că ar trebui să păstrăm politica de coeziune, să o uh, reformulăm uh, ca un nou instrument și să o întărim ca un pilon al dezvoltării. Mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule Hal. Domnul Fabien Zolic, aveți cuvântul. Um, thank you very much. Um... Vă mulțumesc foarte mult. O introducere foarte scurtă, fiind de la European Policy Center. Suntem un think tank independent din Bruxelles. Avem o atitudine critică în legătură cu unele din aceste probleme. Voi pune accentul pe două probleme cheie la acest atelier. Nu am pus accentul pe uh, uh felul în care au funcționat instrumentele de coeziune în legătură cu criza. Voi comenta în legătură cu acest lucru în timpul discuției, însă eu acum mă refer la viitor, unde trebuie să mergem în viitor. Pentru a începe discuția, spun că ar trebui să vedem care sunt provocările cheie din noile state membre și din vechile state membre. Există o mixtură de uh, Uh, provocări pe termen scurt, mediu și lung. Am uh, listat aici câteva din aceste provocări. Nu este vorba de o uh, listă completă, aș mai putea să adaug câteva puncte, însă sunt suficiente pentru a forma orice tip de politică. Unele sunt datorate direct crizei și altele datează de dinainte de criză. Criza poate că le-a agravat, dar multe datează de dinainte de criză. Bineînțeles că există o variabilitate între statele membre, deja am auzit despre acest lucru astăzi, însă este foarte clar că uh, este destul de. Uh, lucrurile sunt diferite față de înainte, înainte de criză. Dacă instrumentele de coeziune sunt corespunzătoare în fața acestor provocări, pentru a începe, uh, s-au exprimat câteva Uh, gânduri în legătură cu eficiența instrumentelor noastre de coeziune. Însă acum nu avem foarte multe alte opțiuni, în special pentru noile state membre. Până acum, ce am văzut noi este că instrumentele de coeziune au ajutat la contracararea crizei și, de asemenea, un studiu al Comitetului Regiunilor a arătat că 55% din regiuni credeau că instrumentele de coeziune au avut un impact mare. Însă, bineînțeles, 45% din regiuni nu au văzut niciun impact. Pentru a trece la provocările cheie, există câteva condiții care trebuie îndeplinite dacă ne asigurăm că condițiile sunt bune. Trebuie să existe un răspuns la o scară suficientă, trebuie să existe o structură pentru a se putea reacționa la provocări, trebuie să existe coerență și eficiență și trebuie să existe o uh, fereastră de oportunitate. Pentru a începe la, cu scara, instrumentele de coeziune reprezintă o parte mică a cheltuielii publice a Uniunii Europene, 0,4% din PIB, dar sunt mai semnificative în noile state membre. Eh, dat fiind că nivelul PIB-ului este mai scăzut. Acestea sunt importante în eh, cheltuielile, investițiile publice. Ceea ce înseamnă că au un rol mai semnificativ în acest domeniu. Într-un anumit sens, sunt eh, un ajutor gratuit și uh, există un, un leverage uh, pentru că se, există un impact asupra cheltuielor publice și uh, anumitor cheltuieli private. Au existat și un fel de front-loading, un uh, impact mai mare pe termen scurt și mai există, bineînțeles, și alte surse de finanțare. Am auzit deja despre Banca Europeană de Investiții, care a acționat pentru a contracara criza prin cercetare și inovare. Uh, în totalitate, aceste politici uh, sunt semnificative, însă nu au impact dacă sunt distribuite prea mult și uh, trebuie să fie aplicate coerent. În legătură cu viteza, structură și flexibilitate, au existat câteva îmbunătățiri la sistem uh, ca răspuns la criză. Uh, sistemul rămâne prea uh, lent și birocratic. Acest lucru nu se datorează doar nivelului european. Situațiile în statele membre sunt uneori mai dificile însă înseamnă că nu este ușor în general să transferi bani între priorități sau să adaugi noi priorități. A existat uh, o posibilitate de a revizui aceste probleme datorită crizei, dar acesta a fost uh, de asemenea un proces dificil pentru că în unele state membre există mulți actori implicați. Bineînțeles că nu există uh, nici posibilitatea de a realoca între state aceste fonduri sau chiar între regiuni. Cheltuielile sunt guvernate de uh, strategii pe termen lung și uh, planificarea pe termen lung uh, se pretează mai mult cheltuielilor și investițiilor pe termen lung. Există va exista o flexibilitate mai mare după 2013, însă în ceea ce privește impactul imediat al crizei actuale, acea, acel an va fi prea târziu. Adiționalitatea ține de finanțarea unor acțiuni care altfel nu ar avea loc. Acum există o lipsă de finanțări interne pentru multe domenii și există o necesitate mai mare de uh, Uh, finanțe. O număr de țări, de asemenea, uh, găsesc dificilă uh, găsirea de fonduri proprii pentru a suplimenta fondurile europene. Există și o tendință mai mainstream de a finanța programe cheie. Deseori politica de coeziune este folosită pentru a finanța anumite programe dat fiind că finanțele publice sunt uh, constrânse, uh, se trece la uh, finanțare care susține programele de bază. De asemenea, este nevoie de finanțare în domenii mai puțin tradiționale. Există o necesitate de credit de care au nevoie de uh, companiile Uh, coerența și eficiența. Vorbim aici de politici largi de care trebuie să se lege instrumentele de coeziune. Există programul de redresare european uh, pe patru domenii. Afaceri, piața muncii, cerere și infrastructură. În general, instrumentele de coeziune s-au potrivit cu acest uh, program, poate mai bine pe termen lung, pe infrastructură și uh, unele aspecte de susținere a afacerilor. În acest context, transformarea în economia uh, ecologistă, inclusivă și inteligentă a fost inclusă în programul 2020. Această strategie 2020 este foarte importantă și voi reveni la ea. Trebuie să menționez de asemenea că finanțarea poate să uh, susțină și trebuie să susțină reformele necesare. De exemplu, în piața uh, de muncă, dacă se reduce uh, șomajul pe termen scurt, poate acest lucru este o soluție pe termen scurt, însă nu pe termen lung. Și de asemenea, legătură cu eficiență, eficiența, am văzut că banii s-au cheltuit mai repede, însă nu înseamnă că banii s-au cheltuit și mai bine. Nu eh, putem măsura pe ce s-au cheltuit aceste fonduri și cât de bine. Însă nu știm dacă viteza mai mare nu a dus la o pierderea eficienței. O fereastră de oportunitate dacă privim programul economic de redresare european, stimulenții fiscali trebuie să fie temporari. Pentru marea majoritate a statelor, acest, acești stimulenți vor dispărea după 2010 și durează timp pentru obținerea banilor din instrumentele de coeziune pe teren. Acum cheltuim mai mult pe impactul crizelor, însă va dura mai multe luni, dacă nu chiar un an, pentru ca banii să ajungă în statele membre. Și de la acel punct deja ar trebui ca aceste fonduri să fie deja retrase din sistem. Bineînțeles că există și uh, problema frontloading-ului, că uh, vor fi disponibile fonduri mai reduse Um, de acum încolo și, după cum am menționat, după 2014 vom putea introduce schimbări dacă este suficient timp. Dar aceste schimbări nu vor mai fi uh, corespunzătoare ca răspuns la criză uh, piața, uh, situația ocupării forței de muncă și Uh, a pieței nu par să, se, să dea semne de redresare rapidă. Există o criză a finanțelor publice care diferă între țări și o lipsă de credit și de capital. Perspectiva pe termen lung este legătura cu strategia EU 2020. Trebuie să depășim provocările pe termen mediu și să ne gândim la dezvoltarea pe termen lung în noile state membre. Provocările pentru statele noi țin de competitivitate și instrumentele de coeziune trebuie să fie instrumentul principal pentru 2020, atât în state membre vechi cât și în cele noi. Trebuie să investim în creșterea viitoare și să dezvoltăm avantajul competitiv, trebuie să uh, explorăm și instrumente cum ar fi facilități de credit prin Banca Europeană de Investiții. Să punem accentul pe politici cheie. Aici, uh, instrumentele de coeziune trebuie să acționeze ca și catalist, cat, catalizator. Uh, trebuie să se îmbunătățească mecanismele de punere în aplicare, trebuie să examinăm și felul în care ne putem asigura că banii cheltuiți în domenii unde există programe operaționale cu impactul dorit uh, sunt folosiți. Cred că nu trebuie să folosim instrumentele de coeziune pentru a Uh, rezolva probleme pe termen scurt, nu pentru a suplini dezechilibre în uh, finanțele publice. Uh, aceste instrumente sunt legate de cadrul de planificare multianual Trebuie să ne gândim dacă aceste instrumente de conexiune țin de redistribuire sau de investiții, pentru ce ar trebui să fie folosite după 2014, care ar trebui să fie domeniile principale de cheltuire, cum se poate maximiza impactul lor uh, și, bineînțeles, după aceea cât, ce fonduri trebuie să fie incluse. Uh, Mi se încheie timpul și ca o ultimă remarcă, aș spune că este foarte important ca politica de coeziune să aibă o, câteva priorități puternice. Cred că politica de coeziune este distribuită prea mult și prea departe. Trebuie să ne gândim la discuția care va ține de următoarea, următorul cadru uh, financiar. Doamna Zulic, mai avem, uh, mulțumim, avem o jumătate de oră pentru întrebări și răspunsuri. Cei care doriți să puneți întrebări, vă rog să-mi indicați interesul. Probabil vom, vom avea două runde de două sau trei întrebări. Doamna Beres? Mulțumesc celor doi experți pentru prezentărilor, prezentările lor. În, într-un anumit fel, în această această a doua parte ar fi putut fi intitulată De ce instrumente avem nevoie pentru a consolida convergența între statele membre? Și aceasta este întrebarea pe care vă pun. În fond, această criză din zona euro sau din afară exist, se vede provocarea principală a Uniunii Europene, caracterul divergent și nu convergent al economiei. Uh, toată strategia de catching up, care vizează să reducă divergențele din economii. În strategia de extindere, în ultimele două extinderi, fondurile de coeziune care existau uh, erau suficiente. Dar acum priviți ce se, ce se întâmplă. Revin la abordarea domnului Elk, care este foarte destul de conservatoare, uh, dacă aceste instrumente sunt suficiente. Nu mă gândesc doar la starea negocierilor, de fezabilitatea raportului de forțe, însă obiectiv, obiectiv considerați că este suficient ce avem în acest moment și dacă este adevărat că aceste instrumente sunt bune, cum de situația nu a decurs mai bine. Programul de stabilitate a fost eficient, însă pentru statele membre, fondurile de coeziune trebuie să permită recuperarea, o convergență mai bună. Domnule Hale, a spus că fondurile de coeziune permit un arbitraj între solidaritate sau uh, concurență în legătură cu strategia de la Lisabona. Domnul Zuleg ne spune că fondurile de coeziune nu sunt bazate pe această uh, strategie, ci pe revizuirea perspectivei financiare. Eu sper că la următoarea uh, perspectivă financiară se va Eh, ține cont de strategia 2020. Însă, în acest caz, există câteva dezbateri deschise eh, în legătură cu reforma Fondului Social European. Mă întreb dacă ați citit eh, sau dacă aveți răspunsuri în acest sens. Un alt ultim detaliu în legătură cu utilizarea fondurilor de coeziune Poate, ținând cont de criză, ar trebui să permitem uh, utilizarea acestor fonduri cu mai puțină cofinanțare din, din statele membre. Acest lucru a fost blocat în Consiliu, dar credeți că această poziție a Consiliului a fost rezonabilă sau nu? Am o a doua notă, mai de detaliu. Domnul Zuleg, ați dat impresia că nu sunteți favorabili utilizării pe termen scurt a fondurilor de coeziune, dacă am înțeles bine. Înseamnă că considerați că măsurile de front-loading au fost o eroare. Jensen? Doamna Jensen? Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să mulțumesc uh, pentru materialul pe care l-am primit. Cred că este o discuție foarte importantă pe care o purtăm azi. Și nu pot să-mi imaginez că cineva ar dori să reducă utilizarea fondurilor de coeziune pentru noile state membre. Discuția este mai degrabă ce se va întâmpla pe viitor uh, în uh, statele membre vechi mai bogate. Aș dori să îl întreb pe domnul uh, Zuleg. Dânsul a menționat că ar trebui să uh, ne uh, axăm pe politicile principale. Care sunt acestea? Ce înseamnă politici principale? La care vă referiți? Domnul Heil, de asemenea, s-a referit la politicile uh, cheie, dar și la flexibilitate. Ce fel de reprogramare a avut loc? Des, despre ce fel de flexibilitate vorbiți? Ce flexibilitate credeți că este necesară acum și pe viitor? Mulțumesc, doamnă Jensen, și eu am o întrebare foarte scurtă celor, două vor, celor, doi, celor doi vorbitori. Cred că rolul IMM-urilor este crucial pentru convergență și pentru relansarea uh, economiilor noastre lucru care este valabil și pentru statele membre vechi și pentru cele noi. Uh, rolul lor este critic pentru crearea de locuri de muncă și pentru creșterea economică. Întrebarea mea este cum credeți că poate fi îmbunătățit accesul la instrumentele de coeziune pentru IMM-uri în mod special? Și din moment ce nu mai există alte întrebări, nu, doamna Gânț mai are o întrebare. Poftiți, doamnă. Vă mulțumesc. Aș dori să mă exprim în maghiară. În ceea ce privește uh, prezentarea domnului Heil, ați vorbit, domnule, despre fundamentele politicii de coeziune. Atunci când aceasta a fost elaborată, nimeni nu a prevăzut că va exista această criză și nimeni n-a putut să-și imagineze efectele acesteia. Așadar, acum este important să contracarăm aceste uh, efecte și trebuie să identificăm instrumentele care sunt uh, uh, care se pretează la reducerea efectelor crizei. Uh, iar în ceea ce privește regândirea instrumentelor de coeziune, aceasta trebuie făcută pe baza rezultatei, rezultatului acestor, acestei regândiri a politicii dacă ne uităm la cele două prezentări, există, vedem niște contradicții. Conform domnului Hail, politica de coeziune ar trebui să continue într-o manieră inclusivă. Convergența este foarte importantă și aceasta ar trebui să fie principiul de bază care să, după care să se orienteze și toate celelalte politici. În celelalte prezentare se spunea că ar trebui să fim mai precauți, nu putem să utilizăm aceste instrumente pe termen scurt. Strategia 2020 va determina prioritățile de politică și, de asemenea, bugetul viitor. Cum vedeți uh, schimbarea, uh, modificarea politicii de coeziune? Cum ar trebui să aibă loc modificările uh, um, acestei politici sau în ce măsură ar trebui continuată politica de coeziune în cadrul strategiei 2020. Mulțumesc. Nu văd uh, alte solicitări de intervenție, așadar dau cuvântul experților pentru a răspunde. Vă mulțumesc pentru întrebări, sunt într-adevăr foarte interesante. Prima întrebare adresată doamna Berez. Dacă avem instrumentele necesare. Și dacă eu consider că politica de coeziune a, uh, a avut rezultatele pe care le așteptam în perioada de criză. Cred că dezbaterea fundamentală atunci când discutăm politica de coeziune este uh, legată de fapt de eficiența uh, politicii economice în general, pentru că politica de coeziune este la fel de eficace cum sunt politicile pe care le utilizăm pentru a o finanța. Dacă știm cum să creăm locuri de muncă durabile, dacă știm cum să uh, avem un impact pozitiv asupra mediului, să avem o eficiență energetică, atunci politica de coeziune va fi, va exista pentru a uh, fi finanțată. Și problema este că Uniunea Europeană uh, proiectează strategii foarte frumoase, ca strategia Lisabona, după care statele membre sunt cele care trebuie să găsească uh, metodologiile de implementare a acestor obiective. Și politica de coeziune nu va fi niciodată suficientă în sine pentru a um, uh, atinge aceste obiective. Investițiile publice, uh, impozitarea, politica de infrastructură, educație, uh, legislația în sine care este eh, care ține de guverne și de parlamentele naționale, au o influență la fel de puternică ca și politica de coeziune. Dar cred că avem instrumentele necesare în sensul în care politica de coeziune este un instrument complex, programat pe termen lung, se bazează pe analiza economică care ne permite să vedem foarte clar ce trebuie să facem. Este bazată pe o structură um, de guvernanță la mai, pe mai multe niveluri, pentru că eu cred că la nivelul regional sau local există mai multe informații decât, să, decât dacă ne bazăm pe uh, politicile sectoriale sau dacă încercăm să adaptăm ideile care vin de la ministerele naționale. Deci cred că contribuțiile locale, regionale sunt foarte importante. Dacă ne gândim la natura programării ei, la uh, parteneriat, la cofinanțare, la efectul de levier pe care îl exercită asupra finanțelor publice, toate aceste elemente creează un instrument care este mult mai bun decât orice instrument pe care mi-l pot imagina uh, care să poată fi finanțat din bugetul european. Eu mi-am petrecut câțiva ani din viață uh, ocupându-mă de programul FARA, a fost un instrument uh, minunat. Singura problemă uh, a fost că era gestionat de la Bruxelles și nu de statele membre și acest lucru l-a făcut uh, accesul foarte dificil. În ceea ce privește solidaritatea și competitivitatea și legătura între politica de coeziune și strategia Lisabona sau uh, strategia EU 2020. Politica de coeziune, în momentul de față, este legată puternic de strategia de la Lisabona. În momentul în care s-au proiectat programele actuale, au existat multe instrumente practice și mecanisme de politică pentru a ne asigura că nimeni nu va putea să primească bani pentru un proiect care nu era menit să susțină obiectivele uh, strategiei de la Lisabona. Politica de coeziune are această abordare de programare strategică, așa cum a fost elaborată în 2007 și care va putea să susțină și obiectivele din strategia UE 2020. Nu cred că există competiție, concurență între uh, obiectivul de convergență și cel de competitivitate. Cred că este foarte clar, cum am spus și în prezentarea mea, că noile state membre nu au uh, idei substanțial uh, diferite, diferite cu privire la obiectivele de politică economică. Cred că există un consens cu privire la obiectivele europene din uh, strategia UE 2020. Nu trebuie să încercăm să definim uh, în cele mai mici detalii și să vedem de la început câți bani se plătesc pentru ce anume, pentru că Uh, avem multe probleme și poate nu avem banii necesari. Avem nevoie de instrumentele potrivite, de politicile uh, potrivite și politica de coeziune asigură acest schimb de experiențe. Cred că este un lucru benefic care ajută la dezvoltarea politicilor de dezvoltare naționale. V-ați referit de asemenea la inițiativa de a reduce rata de cofinanțare pentru politica de coeziune, care a fost blocată de Consiliu. Și am două comentarii. În primul rând, da, a fost uh, un eveniment nefericit. Eu am fost prezent în grupul de lucru al Consiliului și cred că n-am reușit să ne înțelegem unii pe alții. Problema reală a fost că propunerea care a fost uh, înaintată pentru a reduce rata de cofinanțare ar fi costat uh, bani și nu aveam banii respectivi. Era o propunere venită din partea Ungariei și cred că ar fi um, ar fi putut să fie benefică, însă nu am reușit să uh, avem, să ajungem la un consens. Sper că data viitoare să reușim. În ceea ce privește reprogramarea și flexibilitatea, întrebările doamnei uh, Jensen. În primul rând, eu nu am apărat politica de coeziune pentru că mă tem de uh, alocările pentru noile state membre. Știu că oricine care începe o discuție în acest sens Uh, din uh, țările care sunt contribuitori uh, net, mai ales Regatul Unit, eu nu am o, o astfel de poziție. Eu vreau să spun că avem o politică care poate să fie mult mai mult decât un instrument de solidaritate. Sigur că trebuie să aibă și rolul unui instrument de solidaritate, dar dacă uităm de ideea greșită a renaționalizării politicilor de dezvoltare. Um, pentru că uh, există unele state care sunt foarte bogate și pot să-și uh, financeze singure politicile de dezvoltare și care spun bine, de ce să trimitem bani la Bruxelles și după aceea, uh, după toată birocrația, să îi primim înapoi și să nu uh, îi putem folosi atât de bine cum îi putem folosi dacă îi țineam acasă. Dacă ne uităm în perioada 2000-2006, a existat uh, un program de dezvoltare națională de 56 de uh, miliarde de euro, dintre care doar 8 miliarde au fost bani europeni. Deci, pentru toate țările, fie că sunt, uh, că contribuie net uh, sau că primesc bani uh, net la, de la bugetul Uniunii Europene, proiectele, inclusiv cele uh, finanțate la nivel național, um, în cadrul uh, strategiei EU 2020, aceste proiecte nu trebuie să fie neapărat uh, plătite din uh, bani europeni. Și în cadrul acestei strategii avem o, o abordare mult mai bună în ceea ce privește obiectivele. Nu vorbesc de, de, de nimic ciudat, nu e nimic SF, ci de niște lucruri reale. Trebuie să învățăm din experiența unii din experiența celorlalți. În ceea ce privește IMM-urile, în 2007 ne-am dat seama și n-a fost ușor să recunoaștem acest lucru în Ungaria, că IMM-urile uh, pot fi mai bine ajutate cu instrumente refinan- care pot fi refinanțate. Am avut discuții îndelungate în guvernul uh, Ungariei cu privire la finanțarea IMM-urilor și la condițiile pe care ar trebui să le respecte acestea pentru a-și uh, fie de a-și uh, crește numărul de angajați sau de a-și menține numărul de angajați pentru a primi fondurile respective. Acum uh, avem uh, multe programe derulate prin politica de coeziune care au multe aspecte pozitive. Nu am uh, timp să intru în detaliu, dar cred că uh, este un punct foarte important și mulțumesc Comisiei pentru că ne-a luminat în direcția aceasta. Uh, în ceea ce privește obiectivele de convergență, pe termen lung, pe termen scurt, uh, pot să-i spun doamne Gânz că am spus amândoi uh, același lucru cel mai important și anume politica de coeziune poate să fie instrumentul uh, principal în strategia UE 2020. Cred că suntem de acord asupra acestui lucru și acesta este cel mai important. Mulțumesc. Domnule Zule, că ați dori să adăugați și dumneavoastră ceva? Da, doar câteva lucruri. În primul rând, dacă avem sau nu instrumentele pentru a îmbunătăți convergența între statele membre la nivel european, avem uh, uh, niște instrumente în fază incipientă, dar nu sunt suficiente în momentul acesta, în forma în care, pe care o au. Uh, Problema este că la nivel european se fixează niște obiective foarte ambițioase, după care nu se uh, utilizează, nu se elaborează niște instrumente potrivite pentru atingerea acestor obiective. Revenind la EU 2020, cred că provocarea majoră este nu doar să decidem care sunt obiectivele noastre, ci să clarificăm care sunt instrumentele pentru atingerea acestor obiective, ce fonduri avem disponibile, ce instrumente avem disponibile. Politica de coeziune este doar un instrument. Cred că există o serie de domenii unde nu avem instrumente, avem nevoie de ele. Să menționez un uh, singur uh, domeniu important în dezbaterea cu privire la convergență. Cred că multe state membre noi există o uh, lipsă a investițiilor în uh, educație și aș spune că în momentul de față politica um, existentă nu este suficientă pentru a face, aduce modificările necesare pentru viitor. Avem nevoie de uh, o creștere a, um, a uh, rate, de o creștere a ratei, a, a creșterea economiei pe termen lung, uh, și de îmbunătățire a nivelului de trai al populației în statele membre noi și în cele vechi. În ceea ce privește uh, scăderea finanțării, sunt de acord. Este păcat că nu a, s-a obținut un consens în Consiliu. Există anumite motive pentru acest și cred că problema este că atunci când avem o, în față o criză ca aceasta, trebuie să ne gândim puțin uh, la modul în care am putea să fim mai flexibili în utilizarea fondurilor pe care le avem la dispoziție. Acest lucru se aplică și la fondurile neutilizate care se reîntorc la buget. E foarte dificil să le realocăm în perioada de criză. Acestea cred că sunt domenii unde am putea să ne îmbunătățim activitatea. În ceea ce privește plățile în avans, dacă ele au fost o greșeală sau nu, n-aș putea să spun acest lucru. La momentul respectiv, uh, faptul că s-a făcut plăți în avans uh, nu a fost un lucru rău, dar cred că nu mai este potrivit în momentul de față. Nu putem să continuăm cu această politică. Cred că este important să ne gândim dacă această criză este una pe termen scurt sau pe termen lung. Dacă este una pe termen scurt, atunci da, trebuie să facem tot ce putem pentru a uh, Uh, trece de această perioadă. Dacă vorbim despre o criză pe termen lung, atunci abordarea pe termen scurt nu mai funcționează pentru că uh, în viitor vom ajunge să avem aceleași probleme, dar vom avea mult mai puțin bani pentru că am făcut plățile în avans. Ce voiam să spun este că statele membre finanțează politici uh, care sunt uh, mai uh, apropiate de politicile lor uh, de zi cu zi. Nu este vorba de politici noi inovatoare, ci sunt, este vorba de politicile normale ale guvernelor pe care oamenii le așteaptă. În ceea ce privește IMM-urile, cred că este foarte dificil ca IMM-urile să se implice direct în finanțarea din fondul de coeziune și din fondurile structurale. Uh, întrebarea se pune cine este um, autoritatea care gestionează proiectul respectiv. Cred că este foarte important să explorăm noi instrumente, credite, de exemplu, pentru IMM-uri, dar acestea, din nou, merg la IMM-uri prin intermediari cred că și ajutoarele indirecte, îmbunătățirea um, pieței muncii, îmbunătățirea competențelor, uh, calificărilor oamenilor, pentru ca IMM-urile să poată să uh, se descurce mai bine um, pentru a avea o piață a forței de muncă de unde să poată să aleagă lucrători calificați. Um, nu cred că politicile pe termen scurt uh, trebuie să fie văzute ca o problemă în momentul de față, Ideea este ca pe termen lung să urmărim convergența și îmbunătățirea performanței economice în toate statele membre. Pe de o parte, trebuie să abordăm și să rezolvăm problemele pe termen scurt și să trecem de criză, dar pe termen lung trebuie să investim într-o creștere durabilă iar pentru, din punctul meu de vedere, legătura pe care o putem face uh, cu uh, strategia UE 2020 este să avem o strategie de dezvoltare care și să avem instrumentele care să poată să îndeplinească aspirațiile pe care le avem pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Zuleg, Doamna Hübner, cred că are o ultimă întrebare. Aveți cuvântul, doamnă. Dacă mai e timp, aș vrea doar să pun o ultimă întrebare, pentru că, eh, dar mai întâi un comentariu, pentru că mă, sunt un pic uh, confuzat, uh, Fabian, când ai vorbit despre plăți în avans uh, în legătură cu pachetul de stimulare. <clears throat> Pentru că acestea au fost uh, sub forma unor avansuri adiționale plătite statelor membre în cadrul unor programe existente. Deci a fost uh, devotată implementării programelor existente și nu generau intervenții de investiții diferite. M-a surprins puțin comentariul tău, dar poate poți clarifica. A doua problemă e de fapt o întrebare. Sunt multe slăbiciuni în strategia EU 2020. Nu e locai să le discutăm, dar unul dintre lucrurile surprinzătoare uh, din această strategie este faptul că ignoră complet uh, caracterul heterogen al Uniunii Europene. Din perspectivă teritorială este un document ciudat pentru că nu diferențiază, nu face diferențe între diversele regiuni ale Europei. Atât începește dezvoltarea, potențialul de dezvoltare economică, dar și problemele de dezvoltare. Și mă întreb dacă acest tip de strategie, care de fapt nu permite să folosim lucrul ăsta de care suntem atât de mândri, adică diversitatea Uniunii Europene. Mă întreb așadar dacă ne putem permite o astfel de strategie care este uh, oarbă la diferențele teritoriale. Și întrebarea mea este legată de această leg- chestiune, această legătură între strategia UE 2020 și politica de coeziune. Pentru că mie mi se pare că politica de coeziune a fost atât de importantă în pachetul de relansare economică, tocmai datorită capacității sale de a lega acest pachet pe termen scurt cu scopurile și strategia de dezvoltare pe termen lung și creșterea economică și transformarea, pentru că s-a bazat pe strategii uh, de dezvoltare pe termen lung pe care statele membre trebuiau să le îndeplinească pentru a obține finanțarea. Și acum această legătură între 2020 și politica de coeziune mi se pare un lucru de bază și foarte important pentru Uniunea Europeană, nu numai pentru că reprezintă o treime din buget, ci și pentru că există această legătură pe care această politică o poate oferi. Și în acest context există o alternativă pentru mecanismele de livrare a acestei politici. Ori continui cu abordarea sectorială a dezvoltării, pentru că ce propune UE 2020 este o abordare sectorială a dezvoltării, care ar trebui să fie tradusă într-un buget sectorial pentru Uniune, ceea ce ne-ar duce înapoi cu vreo 20 de ani cel puțin, sau, și asta ar însemna să avem 100% uh, alocare de fonduri pentru fiecare instrument creat, pentru că noile instrumente vor fi devotate unor lucruri concrete, sau Alternativa este politica de mecanisme de guvernanță al uh, politicii de coeziune, care dă statelor membre și regiunilor flexibilitate. Flexibilitate, cred eu, necesară, pentru că fiecare are condiții diferite și avem nevoie de o intervenții de natură diferită Deci văd această alternativă ca pe un mecanism de implementare, de livrare și aș vrea să comentez dacă ar trebui să avem abordarea sectorială cu 100% alocare de fonduri sau politică de coeziune cu flexibilitate în ce privește setul de, de măsuri de investiții pe care, de care avem nevoie. Președintele, ridicați întrebări foarte importante, dar mă tem că vorbitorii nu au decât un minut și jumătate fiecare pentru a răspunde. Da. Cred că ar fi o mare greșeală să se adopte o strategie oarbă din punct de vedere teritorial și să se adopte un model care să încerce să impună strategii sectoriale fără să ia în considerare situația pe teren. Dați-mi voie uh, să vorbim despre economia verde, de exemplu. Întreb cine din Digi Environment va putea să livreze instrumentul pe care unii sugerează că ar trebui să-l creăm pentru investițiile de mediu în Europa. Cred că singurii care pot face asta sunt oamenii de pe teren. Am uh, făcut uh, câteva vizite în Austria cu motocicleta în, în Stiria și am fost impresionat că fiecare uh, sat se declara Kima Gemeinder, adică ei făceau lucrurile de bază pentru a implementa principiile strategiei EU, UE 2020. Deci dacă vrem să-i ajutăm, avem nevoie de o astfel de politică de coeziune și nu una impusă de la Bruxelles. Și în același timp, cred că asta este cheia abordării teritoriale. În ce privește flexibilitatea, acesta este celălalt lucru. Cred că există o preocupare legitimă că nu poți uh, întinde untul prea gros prea subțire, ca să spunem așa. Fiecare țară poate avea un număr limitat de priorități și aceste priorități vor fi cele din strategia 2020, dar cum trebuie să fie implementate rămâne să fie decis pe teren pentru fiecare stat membru. Asta întotdeauna uh, face diferența între politica de coeziune și alte politici care nu pot realiza acest lucru. Domnul Zău. Mulțumesc. În ce privește uh, plățile în avans, eu am vrut să spun că acest sistem a existat acolo pentru a menține activitatea economică, pentru că exista o lipsă de activitate economică, de cerere uh, uh, de consum privat și așa mai departe. Dacă considerăm că avem o criză pe termen scurt și că această activitate își va reveni în următorii ani, atunci e logic să dăm în avans cât mai mulți bani cu putință, pentru că după aceea, la mai târziu, putem să vedem cum activitatea sectorului privat își revine și nu se va mai simți lipsa de fonduri. Dacă vorbim despre o reducere permanentă a potențialului de creștere, atunci nu are sens să continui să plătești în avans, pentru că atunci te vei confrunta cu un gol și mai mare în momentul în care banii se termină. În ce privește Europa, ă, strategia UE 2020, sunt de acord, ar trebui să dăm statelor și regiunilor flexibilitatea de a decide pe ce să se concentreze și ar trebui să avem un acord asupra obiectivelor generale și sperăm că UE 2020 va reprezenta acel acord. Sigur, sunt de acord că mai sunt multe probleme în proiectul curent, în proiectul actual și sper că se vor mai face revizuiri până să ajungem la versiunea finală, dar acesta ar trebui să fie instrumentul principal pe care îl folosim și apoi cred că regiunile și statele membre trebuie să fie responsabile pentru uh, implementare și să arate ce instrumente vor folosi în mod specific pentru a îndeplini obiectivele pe care și le-au stabilit și cred că asta e partea care deocamdată lipsește. Președintele, mulțumesc, domnule Zule, că aș vrea să mulțumesc tuturor vorbitorilor și colegilor pentru participare. Cred că am avut o dezbatere foarte interesantă și fructuoasă. De asemenea, aș vrea să mulțumesc interpreților pentru uh, munca lor. Și ultimul punct pe uh, ordinea de zi este data uh, sesiunii următoare, 11 martie, Strasburg. Vom discuta documentul privind reglementarea financiară și supervizarea financiară, modele de viitor. Uh, și apoi pe 18 martie vom avea a cincea audiere publică privind guvernanța economică europeană și instituțiile eh, și eh, instrumentele UE pentru eh, refacerea economică. Mulțumesc și rămână!